Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, ähm, ich weiß. Dragi colegi, știu că nu sunt mulți membri prezenți în sală, dar vom începe cu toate acestea. Pentru că, ca întotdeauna, nu avem prea mult timp la dispoziție și avem doi invitați foarte importanți care trebuie să sosească. Știți că domnul comisar Lewandowski va veni imediat și mai târziu în cursul după amiezii va veni și președintele Maistat de la Banca Europeană de Investiții. Cred că trebuie să începem, nu mai e cazul să mai pierdem timpul. Ați primit cu toții proiectul de ordine de zi? Bănuiesc că nu are nimeni obiecții și nici plângeri. Aș dori doar să vă spun ceva în legătură cu organizarea acestei după amiezi. Cred că știți cu toții cum procedăm, voi repeta cu toate acestea. Modul de lucru. Raportorul va prezenta 5 minute introducerea, după aceea va avea domnul comisar 10 minute pentru declarația introductivă. După aceea, vor lua cuvântul reprezentanții grupurilor politice, vor avea fiecare maxim 4 minute, după care va avea loc o dezbatere generală. Și din când în când vom avea întrebări și răspunsuri cu domnul comisar, după care vom proceda la fel și cu președintele Maistat cu ocazia schimbului de opinii cu dumnealui. Trebuie să fim disciplinați, nu doar deputații, ci toți vorbitorii din această după-amiază vor trebui să își respecte timpul cu strictețe. La punctul comunicările președintelui, aș dori să spun foarte pe scurt că joi și vineri, săptămâna trecută, la invitația Parlamentului Maghiar și la invitația președin, ă, comisiei, președintelui Comisiei de Bugete din Parlamentul Maghiar, am mers la Budapesta. La Budapesta au fost prezenți foarte mulți ă, președinți ale comisiilor de bugete și de finanțe din parlamentele din statele membre. A fost o întâlnire foarte interesantă, eu am ă, învățat foarte multe. Am învățat cum anume discută parlamentele din statele membre cadrul financiar multianual. Noi vom avea și în aprilie la Comisia de Bugete șansa să ne întâlnim cu reprezentanți de la comisiile de bugete din parlamentele statelor membre. Cred că este foarte interesant. Eu am încercat să, transmitem, să transmit ce așteptăm noi ca Parlament European. Și anume că uh, dorim să avem uh, niște aliați în uh, comisiile de bugete ale, stat, ale parlamentelor din statele membre. Ceea ce înseamnă că uneori ei vor trebui să uh, se împotrivească guvernelor naționale. Uh, Mulți au înțeles mesajul. La început eu am avut uh, anumite rezerve, însă până la urmă s-a dovedit a fi un schimb de opinii foarte util. Mai am încă o comunicare. Cei care ne urmăresc pagina de internet probabil că au văzut deja documentul de lucru 3 este prezentat pe site deja, cu o mică întârziere. Nu trebuie să discutăm din nou despre acest document, vă spun doar că este publicat pe pagina de internet și că reflectă rezultatele discuțiilor noastre de până acum. Toate documentele de lucru sunt acum pe internet. Am stabilit că următoarea noastră reuniune va avea loc la Strasbourg și atunci vom vorbi despre două subiecte. Despre cetățeni, despre cetățenii europeni și de asemenea ne vom ocupa despre schimb de schimbările climatice. Doamna comisar Hedegaard ne-a informat că nu va putea să participe la reuniunea noastră. Însă, ne va trimite un uh, reprezentant, un funcționar de rang înalt. Vom vedea până la urmă cine va veni. Probabil că uh, va fi asediat cu întrebări din partea noastră. Însă, în orice caz, contribuția noastră la dezbatere până acum a fost una importantă și comisiile din parlamentele naționale au avut și ele o contribuție importantă în legătură cu următorul cadru financiar multianual și cred că ați înțeles cu toții care este contribuția noastră. Avem uh, opinii foarte numeroase, foarte diferite și din comisiile din parlamentele naționale. Iar vineri am primit o scrisoare de la Comisia AFET, care va fi și ea adăugată la uh, dosarul nostru de documente. Și ultima comunicare, la întâlnirea din 1 februarie, mulți colegi s-au plâns că nu au avut ocazia să adreseze întrebări comisarului și le-au transmis în scris, iar secretariatul a transmis aceste întrebări comisiei. Astăzi, răspunsurile domnului comisar Oettinger au fost transmise. De fapt, au sosit vineri, însă eu abia astăzi le-am văzut. Așadar, răspunsurile la întrebările membrilor comisiei noastre sunt disponibile și probabil că cei care au trimis întrebările au primit și ei răspunsurile. Haideți să trecem acum la următoarele puncte de pe ordinea de zi. Haideți să analizăm întâi reforma sistemului de finanțare al Uniunii Europene, în primul rând sistemul de resurse proprii. Cei mai mulți dintre noi se ocupă de acest subiect al resurselor proprii de multă vreme și mulți dintre noi spun că este absolut urgentă reformă. Iar astăzi, cu titlul informativ, vreau să vă spun că am avut o discuție legată de o uh, resursă tradițională, taxele pe zahăr și pe izoglucoză. A trebuit să discut despre această resursă proprie tradițională, în ghilimele, și am aflat că aceste taxe reprezintă un fel de venituri fixe Așadar, fondurile obținute din taxele de pe piața zahărului sunt folosite în mod țintit pentru a finanța anumite proiecte. Adică acest, acești bani care vin din sectorul zahărului sunt investiți apoi tot în sectorul zahărului. E vorba de 6-8% din resurse, însă aceste taxe nu mai există pentru că sectorul zahărului a fost restructurat. În 2012 uh, aceste taxe expiră complet și surplusul a fost în 2006-2008 de 600 de milioane de euro care au fost reinvestiți în sectorul zahărului. Reprezentanții sectorului zahărului declară că nu mai doresc ca această taxă să fie considerată o resursă proprie. Va trebui să discutăm în raportul nostru și acest punct. Resursele proprii nu sunt prea numeroase. Sigur că depind foarte mult și aceasta respectivă depinde foarte mult de eh, producția de zahăr și uh, duce la o sumă de 130-135 de milioane de euro pe an, însă dacă temeiul juridic se schimbă complet, trebuie să ne punem întrebarea dacă putem folosi acești bani. Pentru că uh, zahărul care vine din import nu este taxat în acest fel. Va trebui deci să discutăm și despre acest subiect. Însă până atunci vreau să-i urez bun venit domnului comisar Lewandowski nu este prima dată când veniți la noi, domnule Lewandowski, sunteți de al casei și uh, ne face mare plăcere să vă revedem. Înainte de a vă da cuvântul, Salvador va uh, vorbi 5 minute. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, domnule comisar, Vă cunoaștem foarte bine aici uh, la Parlament și am cooperat de multe ori cu dumneavoastră. Bun venit! Nu putem încheia lucrările noastre la Comisia Sure și analiza cheltuielilor pe care o facem, fără să analizăm îndeaproape și ce se întâmplă cu cheltuielile pentru că altfel am avea parte de o evaluare dezechilibrată a realității bugetare europene. Așa cum a spus deja doamna președintă, din punctul de vedere al resurselor, ne aflăm astăzi într-o situație dificilă dacă vedem care este situația cheltuielilor, ne dăm seama că pentru a menține situația politicilor actuale, în următorii ani nu putem permite o reducere bugetară și pentru că există anumite state membre care doresc să-și reducă contribuția la bugetul european, atunci acea revendicare de foarte mult timp a Parlamentului European de a avea o adevărată analiză și revizuire a resurselor Uniunii este și mai de actualitate. Așa cum a spus deja doamna Hau, că aceste resurse se află într-o situație de criză și ele ar putea fi scăzute pe viitor. În plus, impozitul pe valoare adăugată nu îndeplinește condițiile necesare din punct de vedere comunitar și, prin urmare, cred că ar trebui să ne gândim la noi posibilități, așa cum a făcut deja Comisia Europeană. Și de altfel, domnul comisar a făcut acest lucru în comunicarea prezentată în urmă cu câteva luni de revizuire bugetară. Aș vrea să prozi, profit de prezența dumneavoastră aici, domnule comisar, și să adresez câteva întrebări care să se afle la baza dezbaterii noastre. Sunt convins că după aceea vor exista întrebări mai specifice și mai interesante. Însă, după ce am văzut care a fost reacția câtorva parlamente naționale, de fapt ar trebui să spun a multor parlamente naționale, cu care va trebui să negociem în următorii ani, vreau să vă întreb, pentru că aceste parlamente consideră că n-ar trebui să vorbim despre resurse proprii, ci de îmbunătățirea resurselor existente și anume cea de-a patra resursă și anume contribuția uh, procentuală din PIB la bugetul comunitar. Vreau să vă întreb de aceea, domnule Lewandowski, dacă credeți că putem uh, reconcilia cele două poziții, dacă putem avea cea de-a patra resursă care să fie mai puțin supusă dezbaterii politice în legătură cu contribuabilii neți și ce ar trebui să facem pentru aceasta. În legătură cu TVA-ul, înainte de a renunța la acesta, pentru că există și parlamente naționale care doresc să se renunțe la TVA, vreau să vă întreb dacă din punctul de vedere al uh, domnului comisar s-ar putea face uh, vreo ameliorare a situației în cazul TVA-ului pentru ca acesta să fie mai adaptat nevoilor actuale. Referitor la resursele proprii, pentru că în acest domeniu Comisia noastră are un mandat specific, E clar că avem nevoie de un sistem de finanțare care să îmbunătățească independența financiară a Uniunii și care să întărească legătura directă cu cetățenii și vizibilitatea întregului sistem. Comisia Europeană, în propunerea de revizuire bugetare pe care a făcut-o, a menționat o listă a acelor noi resurse posibile. Comisia a lucrat în tot acest timp asupra tuturor acestor modele, la unele poate mai mult decât la altele și de aceea vrem să-l întrebăm pe domnul comisar care sunt resursele proprii la care s-a gândit Comisia Europeană și care considerați că acum ar fi cele mai potrivite și cum s-ar putea face implementarea acestor resurse proprii, menținând în același timp suveranitatea fiscală a statelor membre. Și o întrebare suplimentară aici. Am dorit să știm care este părerea domnului comisar în legătură cu mecanismele de corecție bugetară care au fost aplicate în mai multe perspective financiare și în special în cea de acum pentru a evita acea corelație între contribuție și beneficii pentru anumite state membre. Poziția noastră, poziția majoritară a Comisiei SURE este aceea de a elimina orice fel de mecanisme de corecție, indiferent că e fotba, vorba de fonduri uh, ad hoc sau de uh, diverse cecuri care sunt oferite anumitor state membre. Aș vrea să știu uh, aceasta pentru a putea stabili o propunere definitivă din partea comisiei noastre. Parlamentul nu a vorbit niciodată despre o redefinire a resurselor profi, proprii, pentru că considerăm că aceasta este foarte potrivită. Cu toate acestea, considerăm și se pare că și Comisia este de acord că plafonul anual de cheltuieli pentru perspectivele financiare și plafonul stabilit pentru resursele uh, proprii, 1,24% din PIB, cele două plafoane uh, reprezintă o anumită diferență în legătură cu care trebuie să găsim un răspuns în cadrul bugetului comunitar. Iată, domnul președinte, doresc să lansez aceste întrebări pentru a avea o dezbatere și sper să avem niște răspunsuri mai concrete în ceea ce privește resursele proprii la care ne-am putea gândi în următoarea perspectivă financiară. Vă mulțumesc! Vielen Dank, Salvador. Janusz? Mulțumesc foarte mult, Salvador. Ianuș, două minute. Zece minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc pentru că îmi dați încă o dată ocazia de a discuta despre chestiunea sensibilă a resurselor proprii. Ne amintim cu toții că după mai multe încercări de a reforma actualul sistem, încercări uh, care nu au fost uh, durabile, Parlamentul European și mai ales Alain Lamassur a încercat să redeschidă această chestiune, chestiune și să pregătească o reformă pe termen mai lung. pentru a răspunde la întrebările puse de Salvador Garigo, Gariga, aș vrea să enumăr aș putea să enumăr toate slăbiciunile actualului sistem, însă toată lumea cred că știe deja că este un sistem complex, un sistem opac și un sistem care nu este conform cu obiectivele Uniunii Europene. Iată de ce țările membre ar vrea să își uh, minimalizeze contribuțiile, mai ales în contextul mecanismului anticriză care a fost adoptat în multe țări. În ceea ce privește simplificarea, scopul acesteia ar trebui să fie acela indicat clar de Salvador Gariga. Resursa bazată pe TVA nu prea își uh, are rostul. Este un construct bazat pe calcule statistice abstracte și dacă am elimina această resursă, s-ar simplifica sistemul. Aceasta este intenția noastră. În ceea ce privește noile resurse proprii, aceasta este o chestiune extrem de sensibilă, având în vedere sensibilitatea statelor membre în ceea ce privește suveranitatea bugetară. Deci, uh, primul lucru pe care trebuie să-l spunem este că nu aducem atingere suveranității bugetare a statelor membre. Acestea trebuie să convină în privința oricărei noi resurse și trebuie să o ratifice. Revizuirea bugetară a dat tonul selecționând dintr-o listă lungă șase candidați și este un moment decisiv pentru că în comisia noastră se analizează numeroase rapoarte vorbim despre fezabilitatea tehnică, despre fezabilitatea politică a acestor candidați la surse de finanțare. Nici o sursă nu este perfectă, însă, din păcate, nu pot răspunde încă la întrebarea lui Salvador Gariga în privința câștigătorului sau câștigătoarei. Nu pot uh, proclama câștigătorul de pe această listă de șase opțiuni. Putem discuta argumentele pro și contra fiecărui candidat. Căutăm o sursă autonomă care să nu trebuiască tranzitată prin administrația statelor membre, trebuie să fie de natură transfrontalieră, este de asemenea un criteriu important de selecție, trebuie să fie strâns legată de achiul comunitar, să fie strâns legată de beneficiile pieței unice și este foarte important să vedem care ar fi impactul uh, resurselor proprii. Aceasta este analiza care se face pentru a identifica un uh, candidat. Am putea, bineînțeles, să intrăm în uh, detalii, însă mă voi limita la cele 10 minute pe care mi le-a oferit uh, Utah Haug, ceea ce este foarte important atunci când alegem și analizăm sursele acestea posibile este să vedem care este fezabilitate politică a acestor opțiuni într-o Europa care este caracterizată de un spirit post-criză. În ceea ce privește corecțiile, și aceasta a fost o, o, o întrebare pusă de Salvador Gariga, la ora actuală încercăm să analizăm problema cheltuielilor cheltuielile agricole, cheltuielile de coeziune și alte tipuri de cheltuieli. Corecțiile finale trebuie să facă în așa fel încât uh, poziția statelor membre să fie o poziție uh, clară. Trebuie să configurăm cheltuielile aferente diferitelor rubrici bugetare și trebuie să revizuim aceste cheltuieli și în virtutea strategiei 2020. Ceea ce mă liniștește pe mine astăzi este că suntem într-o fază de receptivitate și ne dorim deocamdată să primim propuneri inclusiv din partea dumneavoastră. Parlamentul European va fi din nou motorul sistemului, motorul reformei sistemului de resurse proprii. Este o presupunere realistă. Comisia nu poate fi izolată. Există state membre care sunt foarte deschise la ideea reformelor, însă principala forță care se află în spatele simplificării și reformei este Parlamentul European. Cam aceasta a fost introducerea mea. Vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc foarte mult. Am un comentariu de făcut înainte de a trece mai departe la dezbatere și a vă da cuvântul. Vreau să vă spun, nu știu cum să vă spun ca să fie clar. Aș vrea, vreau ca, cel puțin aici, în această incintă, să renunțăm la acea dezbatere nepotrivită în legătură cu cine e beneficiar și cine e contribuabil net. Uh, Ceea ce ne interesează pe noi, de fapt, este care este valoarea adăugată, pentru că cred că această dezbatere în legătură cu beneficiarul sau contribuabilul net este o adevărată rușine pentru Uniunea Europeană. Bineînțeles că sunt multe în joc, însă Consiliul trebuie să își dea seama de acest lucru și trebuie să-i spunem că ne-am săturat de această dezbatere în legătură cu contribuția netă a fiecărui stat membru. Vă rog, din partea PP-ului. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea de asemenea să mulțumesc domnului comisar pentru introducerea pe care a făcut-o. Cred, așa cum a arătat și domnul comisar, că, pe de o parte, ne dorim o simplificare a sistemului, dorim, pe de altă parte, un sistem mai transparent, așa cum arăta domnul comisar, și deși aceasta este partea cea mai uh, simplă, să zicem așa, a dezbaterii, e clar că pentru ca cetățenii să aibă încredere în noi și pentru a fi credibili în fața cetățenilor și a Parlamentului, într-adevăr ar fi bine să dăm dovadă de o mai mare transparență și de o mai mare simplicitate în ceea ce privește bugetul. Și acest lucru e valabil și pentru venituri și pentru cheltuieli. De aceea, cred că dacă ținem cont de bugetul anual, am avea nevoie de un document care să reflecte foarte clar banii care intră, pentru a ști care este situația exactă. Chiar dacă aceasta nu este responsabilitatea și competența noastră directă, cred totuși că avem nevoie de o dezbatere și trebuie să participăm pe deplin la dezbaterea bugetară. Așa cum spunea domnul Lewandowski, cred că eliminarea elementului referitor la TVA ar putea duce la o mai mare creștere a transparenței în această dezbatere și, de asemenea, dezbaterea în legătură cu reducerile sau discounturile oferite până acum. Acel exemplu al TVA-ului care ar fi eliminat ar permite nu doar o simplificare a lucrurilor, ci ne-ar permite să avem o dezbatere mult mai clară în legătură cu locul pe care îl ocupă TVA-ul în cadrul finanțelor europene. Faptul că Europa are nevoie de resurse proprii e un lucru foarte clar. Ceea ce se transferă Europei nu poate fi considerat ca resurse proprii dacă după aceea suntem obligați să dăm înapoi acei bani. De aceea avem nevoie de adevărate resurse și mijloace proprii, fără ca după aceea să fim obligați să dăm înapoi ceea ce am primit. Și cred că, așa cum ați spus și dumneavoastră, doamna președintă, ar trebui să utilizăm pe de o parte acel concept uh, implicit al uh, uh, beneficiului legitim care e de așteptat și, pe de altă parte, trebuie să îndeplinim și așteptările cetățenilor, ținând cont de toate uh, cerințele necesare pentru implementarea bugetului. Domnul comisar a înțeles foarte bine această abordare și Comisia, în dorința sa de a ajunge la resurse care să fie într-adevăr proprii Europei și care să întărească politicile europene, și-a dat seama că aceasta este soluția cea mai bună pentru a ieși din impas. E clar că formula TVA-ului nu poate fi utilizată pentru că TVA-ul este gestionat de statele membre și aceasta prezintă niște avantaje, dar și dezavantaje. Aceasta ar putea fi considerat ca fiind un impozit suplimentar și dezbaterea cea mai importantă pe care o vom avea cu parlamentele naționale va trebui să țină cont de ceea ce se arată în raportul la masur, unde se descriu foarte bine toate elementele importante și unde se arată că e nevoie de un impozit propriu, care trebuie să fie în același timp și neutru. Iată, deci, mesajul pe care dorim să-l transmitem. Avem nevoie de o finanțare independentă a Uniunii Europene și în același timp să scădem contribuția fiecărui stat membru în mod clar, pentru a nu ajunge la o dezbatere tendențioasă. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să subliniez și eu importanța a, acestui concept de a obține beneficiu de pe urma banilor cheltuiți Mulțumesc. Vreau și eu să mulțumesc domnului comisar pentru prezența sa aici și despre faptul că dezbatem uh, această problemă a instrumentelor financiare. Dar mă așteptam de la dumneavoastră la un răspuns mai clar în legătură cu care ar fi câștigătorul dintre acești uh, șase candidați uh, pe care i-ați prezentat în calitate de instrumente financiare posibile. Uh, aceste elemente erau deja prezentate în revizuirea bugetară pe care ne-ați prezentat-o în urmă cu câteva luni. Știți că pentru grupul uh, socialist este foarte importantă taxa aplicată tranzacțiilor financiare și vreau să vă întrebăm și v-am întrebat dacă ați eliminat din principiu această uh, alternativă. Dumneavoastră ne-ați spus că nu. Acum ne-ați spus că există șase instrumente alternative și aș vrea să avem mai multe informații, să ne spuneți care sunt acești șase candidați uh, la Oscarul celui mai bun instrument financiar, să zicem așa. Și vreau să știu care sunt uh, studiile de evaluare pe care le-ați avut pentru a, a evalua acești candidați și pentru a elimina pe unii și a rămâne cu alții pentru că din uh, revizuirea bugetară care s-a făcut în urmă cu ce, ceva timp, ne-am dat seama că Comisia nu prefera acea opțiune a taxelor aplicate tranzacțiilor financiare. Așa că vrem să știu care sunt criteriile pe care le-ați aplicat dumneavoastră pentru această evaluare. De asemenea, n-am înțeles prea bine de ce trebuie să alegem între cele două instrumente, pentru că e vorba de taxe de impozite diferite, așa cum uh, s-ar putea utiliza în paralel, de exemplu, această, acest impozit pentru tranzacții financiare, impozit pe convorbirile telefonice și așa mai departe. Fiecare instrument are avantaje și dezavantaje și poate că până la urmă, dacă am utilizat mai multe instrumente în paralel, aceasta ne-ar asigura o anumită complementarietate și am putea ajunge la acele resurse proprii pe care le dorim pentru Uniunea Europeană. Și mă opresc aici uh, pentru că nu știu dacă am mult timp la dispoziție. Dumneavoastră ați vorbit de asemenea de criterii pe care le-am putea utiliza pentru aceste instrumente. Aș vrea să vă spun că există două astfel de criterii esențiale. În primul rând, aceste financiare noi pe care le implementăm să fie într-adevăr eficiente, să nu permită prin tot felul de tertipuri sau inginerii financiare, să spunem așa, să se evite aplicarea lor. Și un al doilea element important, să nu se ajungă la o taxă sau la un impozit pe care să o plătească direct cetățenii. Pentru că acest lucru l-am văzut deja în trecut. Ceea ce dorim până la urmă e să avem acces la mai multe informații și să ne spuneți uh, ce criterii ați utilizat pentru a spune da anumitor instrumente și nu altora. Mulțumesc. Avem uh, niște probleme cu uh, contabilizarea timpului de vorbire, serviciile de sesiune sunt responsabile, iar tehnicianul din spatele meu nu poate să umble la uh, cronometru. Am uh, cronometrat noi, iată, Monica a cronometrat cu telefonul ei mobil, așa că de acum înainte vom fi foarte preciși și uh, Aida, tu ți-ai respectat timpul de vorbire. De vorbire. Acum domnul Haglund de la Libera. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că folosim metoda germană de cronometrare. Eu am să-mi respect minutele alocate. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului comisar pentru prezență. Grupul nostru este foarte mulțumit de această discuție și suntem uh, favorabili abordării comisiei în legătură cu dezbaterea privind resursele proprii. Așteptăm cu nerăbdare uh, soluția pe care o veți prezenta concret în primăvară-vară anul acesta. Înțeleg că nu puteți răspundeți la întrebările domnului Gariga, însă am să mai adaug și eu câteva care merg în același sens și să vedem după aceea dacă le puteți răspunde sau nu și la câte puteți răspunde. În legătură cu baza TVA actuală, cred că întrebarea care apare este dacă intenționați să uh, veniți cu niște resurse proprii noi care să completeze fondul actual, fondurile actuale sau uh, doriți să, veniți, să propuneți niște resurse proprii noi care să înlocuiască finanțarea prin TVA sau uh, să înlocuiți complet sistemul actual de finanțare. V-aș ruga să ne dați mai multe detalii pentru că ne-ar ajuta foarte mult ca să înțelegem de la ce porniți și cât de mare credeți că va fi partea din buget acoperită din resurse proprii? 100% sau numai o parte din buget? E foarte interesant. În legătură cu discuția privind resursele proprii neutre, cred că este cam naiv să credem că există vreo resursă proprie neutră sau să pretindem că aceste resurse proprii presupun că nu trebuie să ne impozităm cetățenii, să nu uităm că orice măsură îi afectează pe cetățeni până la urmă. Dacă vom introduce taxa pe tranzacțiile financiare, vom taxa indirect cetățenii pentru că ei vor plăti mai mult pentru serviciile financiare și așa mai departe. Așadar, cred că este important să ținem cont de acest aspect. În ceea ce privește uh, anumite resurse proprii, grupul nostru este destul de precaut în menționarea lor, pentru că noi uh, apreciem uh, faptul că Comisia încearcă să facă analize de impact în legătură cu soluțiile potențiale și credem că este o abordare foarte responsabilă. Însă dacă ați putea să ne spuneți uh, cu ce fonduri credeți că veți putea veni, ar fi foarte util. Și de asemenea, Vă rog să ne spuneți de ce nivel de curaj este nevoie la comisie și ce curaj se poate obține la comisie, pentru că recent nouă ni s-a părut că comisia nu este suficient de curajoasă. Se teme să nu ă, contrazică Consiliul și deci nu are tupeu să propună ceea ce ar trebui să propună. Deci, ne putem aștepta la o propunere curajoasă din partea Comisiei, deși Consiliul e posibil să se opună. Mulțumesc. Noi recomandăm comisiei să fie cât mai curajoasă. Izabel. Domnule comisar, dragi colegi, e adevărat că dezbaterea privind resursele proprii reprezintă piatra unghiulară a acestei legislaturi europene. Pentru noi toți, pentru comisie, dar și pentru Parlament. Trebuie să uh, putem identifica această nouă resursă proprie și e foarte important să spunem nouă. În legătură cu ce au spus colegii dinainte, vreau în primul rând să subliniez faptul că contribuitorii uh, neți reprezintă un subiect de dezbatere foarte dificil care nu se afla în intențiile fondatorilor, dar dacă dorim să ieșim din această dezbatere, trebuie să avem grijă să nu ajungem să lucrăm pe uh, cheltuieli, pe marge, așa cum s-a întâmplat în 2005, când s-a calculat marja de la fiecare stat membru ca să vedem cum putem adapta fiecare program. Nu asta înseamnă dezbaterea privind noua resursă proprie. Și nu cred că e vorba aici de câștigător la Oscar, la Oscar pentru că înainte să se numească câștigătorul Oscarului, se numesc uh, se prezintă nominalizările. Deci noi vrem să știm care sunt aceste nominalizări, care sunt criteriile. Ați vorbit în analiza dumneavoastră despre caracterul transfrontalier, transfrontalier unificat, să nu se treacă prin nivelul statelor membre. Iată deci niște criterii pentru instrumentele care trebuie create. Cred că nu ne puteți spune astăzi mai mult, înțeleg, dar uh, sper că vă dați seama că noi suntem aliații dumneavoastră principali și că cu cât vom avea mai multe informații din partea dumneavoastră despre această muncă, cu atât Parlamentul European și Comisia noastră vă vor susține mai mult ca să progresați în, în relația cu Consiliul. Și știm bine din dezbaterea privind bugetul uh, că uh, unele state membre fac alergie numai când aud cuvântul buget. Deci aceasta e treaba noastră și a dumneavoastră pentru resursele proprii. Avem nevoie de voi, voi aveți nevoie de noi, trebuie să fim aliați și de aceea vă rog să ne dați informațiile necesare și să cooperați cu noi. Și de asemenea, insist pe ce a spus Jean-Luc Dehan în legătură cu neutralitatea bugetară. Tot ceea ce creăm trebuie să ducă la reducerea cheltuielilor la nivelul statelor membre. Este această added value a Uniunii Europene. Știm că în multe state membre situațiile bugetare sunt dificile, Semestrul european e un subiect dificil. Tot ce se va discuta la summitul din martie al șefilor de stat va fi complicat, de aceea trebuie să avem un proiect fiabil și sigur care să îndeplinească criteriile menționate de dumneavoastră și să liniștească statele membre, să le arate că le va ajuta, le va permite să facă mai mult și va permite și Uniunii Europene să facă mai mult ca o completare a ceea ce fac statele membre și să aducă o valoare adăugată. Asta vreau să vă confirm și anume voința noastră de a primi cât mai multe informații din partea dumneavoastră ca să vă ajutăm cât mai repede și cât mai bine prin răspunsuri pertinente în domeniul resurselor proprii. Și cred că în bugetul Parlamentului European lucrăm la uh, un raport care s-ar numi costul non-Europei și da, sperăm să nu cheltuiem prea mult ca să stabilim costul non-Europei și mai degrabă să uh, aducem valoare adăugată prin reformarea resurselor proprii. Mulțumesc pentru prezenta, prezența dumneavoastră și mulțumesc pentru viitoarele informații complementare. Mulțumesc, Isabel. Richard Ashworth. Mulțumesc, doamnă președinte. În general, în legătură cu veniturile se consideră că uh, lipsește transparența. Și asta aș vrea să îi spun domnului comisar, trebuie să se ocupe de această problemă. Publicul nu înțelege bine cum anume se strâng banii și din punctul meu de vedere aș spune că uh, mecanismul de corecție sau de uh, uh rabat creează un sentiment de uh, incorectitudine și de asemenea sentimentul că sistemul nu funcționează bine. Accept că sistemul trebuie reformat și suntem deschiși la noi idei, însă atunci când schimbăm lucrurile trebuie să fie clar ce dorim să obținem. Și eu vreau să vă spun două lucruri pe care nu dorim să le obținem. În primul rând, nu dorim să înlocuim un plan de resurse proprii cu altul. Asta n-ar duce la nimic. Și în al doilea rând, e foarte clar că nu trebuie să se creeze o independență fiscală a Uniunii Europene. În legătură cu resursele proprii tradiționale, mi se pare că acestea reprezintă o componentă esențială a pieței interne și a politicii agricole comune, de aceea noi susținem acest sistem. Însă avem rezerve în legătură cu componenta ce derivă din TVA, pentru că nu, uh, nu este clară și necesită o reformă, după părerea mea. Însă nu sunt convins de ceilalți candidați și am menționat uh, 2, taxa pe tranzacții financiare și taxa pe carbon, care pune mari probleme, mai ales în țara mea acum. Și cred că ar reprezenta un adevărat teren minat să intrăm în discutarea acestui subiect. Și dacă îmi permiteți și un, o vorbă despre mecanismul de corecție, cred că aici trebuie să lăsăm deoparte emoțiile și sentimentele legate de uh, aceste rabaturi. Până la urmă e vorba doar de matematică și e vorba de corectitudine. Și întâmplător, aceste rabaturi stimulează statele membre să nu ă, folosească fonduri europene și să-și folosească propriile lor fonduri de acolo unde se poate găsi valoare adăugată. Iar uh, Elementul bazat pe venitul național brut definește relația dintre statele membre și dintre Uniune. Uniunea Europeană există cu sprijinul statelor membre, iar faptul că venitul național brut este principalul element de finanțare permite statelor membre să controleze bugetul european global și sper eu că aduce și valoare adăugată de la bugetul european. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Miguel Portaș. Mulțumesc. Mi se pare că e greu să-l ascultăm pe comisar vorbindu-ne despre noul sistem de resurse proprii fără să vină cu niciun fel de propuneri noi. Este o dezbatere care e cu totul inutilă în cazul acesta. Apreciem, desigur, felul uh, în care reușește să evite răspunsurile la întrebări, însă ne aflăm aici pentru a discuta, nu pentru a asculta declarații retorice. Nu am auzit nimic nou în intervenția sa care a durat 10 minute. Eu, unul, aș spune că sistemul actual este absurd. Este un sistem în care statele contribuie cât mai puțin pentru a beneficia cât mai mult de pe urma bugetului european. Nu acesta a fost scopul inițial al bugetului. Mecanismul trebuie, deci, reformat. Resursa proprie concentrată pe TVA nu reprezintă o adevărată resursă proprie. Având în vedere lucrările Curții de Conturi a Uniunii Europene, întrebarea este cum putem să luptăm împotriva evaziunii fiscale prin intermediul TVA-ului. Evaziunea fiscală a fost estimată la circa 12 miliarde de euro. Cred că scade valoarea bugetului actual. Mie mi-e greu să cred că putem aborda problema TVA, tva fără a vorbi despre evaziunea fiscală. S-au formulat de asemenea mai multe critici cu privire la taxa pe tranzacțiile financiare. Singurul argument valabil pe care l-am auzit este că instituțiile financiare ar repercuta această taxă asupra contribuabililor, asupra celor care utilizează sistemul financiar. Însă, dacă preluăm acest, even, acest argument, nu mai putem să mai avem de-a face cu băncile și cu asigurările, pentru că băncile și asigurările în general își repercutează cost, costurile asupra clienților. Având în vedere că nu putem legitima un nou impozit asupra contribuitorilor europeni, întrebarea este cum să creăm o taxă care să să fie un factor de redistribuție. Parlamentul, domnule comisar, a adoptat o poziție foarte clară. Parlamentul s-a împotrivit paradisurilor fiscale. Parlamentul European a adoptat o poziție în potriva existenței paradisurilor fiscale. Întrebarea este când vor figura paradisurile fiscale pe lista aceea a resurselor proprii posibile. Mulțumesc foarte mult! Michi Ceavila, vă rog. Nu, doamna Andreas. Cred că această dezbatere este o dezbatere foarte dificilă. și în mijlocul unei crize este foarte greu să le vorbești oamenilor despre nevoia de a crește finanțarea Uniunii Europene. La ora actuală dispunem de foarte puține informații și deși nu am fost aici de la începutul acestei sesiuni, nu cred că domnul Lewandowski a clarificat anumite aspecte foarte importante. Ați vorbit, de exemplu, despre șase opțiuni posibile pentru resursele proprii. Știu că s-a vorbit despre taxa pe activitățile financiare, taxa pe carbon. Aș vrea să știu care sunt celelalte opțiuni. A doua întrebare pe care aș vrea să o pun este dacă realizați un studiu cu privire la impactul fiecarei aceste taxe asupra consumatorilor asupra contribuabililor finali. Și dacă faceți acest uh, studiu, aș vrea să știu dacă ne veți spune care sunt rezultatele studiului. A treia întrebare pe care aș vrea să o pun este cum se vor colecta aceste alternative? se vor colecta la nivelul uh, Uniunii Europene sau în statele membre. Pentru că trebuie să fim conștienți că există și alte aspecte care trebuie avute în vedere. De exemplu, odată ce vă colectați resursele uh, direct, odată ce le colectați în mod direct, se pun și uh, alte întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc că înainte de a da cuvântul comisarului pentru a răspunde la aceste întrebări, aș vrea să adaug câteva elemente. Ne aflăm aici pentru a încuraja Comisia. Nu este adevărat că domnul comisar nu a spus nimic timp de 10 minute. În plus, toți colegii dispun de studiul cu privire la bugetul european în uh, toate limbile și acolo se descriu opțiunile în mod amănunțit. Nu vreau să fiu dură, eu sunt de acord atunci când uh, atacăm comisia, însă trebuie să o facem uh, atunci când e pe bună dreptate. Mulțumesc! Cred că s-au pus întrebări foarte inteligente, inteligente în sensul că s-a încercat să se obțină mai mult decât pot eu să revelez la ora actuală. Cred că ceea ce a spus domnul Portaș în privința intervenției mele de 10 minute nu a fost foarte departe de realitate, ca să fiu sincer. Sunt de acord cu analiza politică care a fost făcută. Suntem la trei luni înainte de a anunța câștigătorul și nu ne așteptăm la ropote de aplauze în Europa. Pentru că nu trebuie să subestimăm dificultățile politice în ceea ce privește resursele Uniunii Europene. Ceea ce face propunerea mai atractivă este neutralitatea. Însă există o tendință clară care se conturează în țările membre, tendință de a reduce contribuțiile și de a face ca consolidarea finanțelor publice să fie uh, mai uh, ușor de făcut. Vrem să asigurăm neutralitatea și uh, Uh, poziția bugetară a statelor și nu putem reduce celelalte venituri. La fel ar trebui să evaluăm și uh, TVA-ul. O resursă proprie care să fie bazată pe TVA-ul real ar putea fi o opțiune. Neutralitatea este deci un concept foarte, foarte dificil. ar trebui să încercăm. Nu vrem să creștem cheltuielile, vrem însă să ne apropiem mai mult de spiritul și legea tratatului. Și aici intervine și problema discutată de către dumneavoastră. trebuie să venim cu uh, soluții fezabile și una ține de sectorul financiar. Anumite variante au fost deja analizate din punct de vedere tehnic în cadrul comisiei. Dacă ne gândim, de exemplu, la resursa proprie provenite din tranzacțiile financiare. poate să fie bazată pe o bază largă și ar putea să se refere la tranzacție valutare. Deci, chiar dacă ne referim la un model de tranzacții financiare, există multe variante și unele au început să fie analizate se face o analiză de fond pentru a se lua o decizie în privința ceea ce este fezabil și ceea ce nu este fezabil. Și apoi am uh, discutat despre taxarea activităților financiare ale corporațiilor din sectorul financiar. Deci avem aici un candidat foarte serios. Și îmi dau seama că orice opțiune am alege are un impact asupra unui sector de activitate sau asupra unei țări și ținem cont de acest lucru atunci când ne realizăm uh, investigațiile. O observație legată de ceea ce a spus domnul Haglund. Nu putem să schimbăm totul. Vrem să asigurăm o treime din buget și văd că se aprobă o treime din buget din resurse proprii. Mă bucur că colegii mei de cabinet mă aprobă. Contribuțiile naționale au stabilizat întotdeauna bugetul. Aceasta este lecția pe care am învățat-o în anii 80. Am văzut că contribuția națională are un avantaj major și anume stabilizează bugetul și permite o planificare bună a cheltuielilor. Și a doua întrebare se refera la curaj. Are sau nu Comisia curaj? ține și de curajul Parlamentului și de declarația sa cu privire la viitorul uh, bugetului european. Grupurile care fac uh, lobby fac presiuni și au identificat deja care ar fi sursa reală provenită din TVA. Însă aceste grupuri de lobby nu reprezintă o forță politică. Avem nevoie de o asigurare între instituții pentru a face progrese în această privință. vorbim despre cheltuieli și avem nevoie de acceptul a 27 de state membre. Cred că trebuie să vedem care ar fi impactul poziției diferitelor state. La ora actuală, pozițiile statelor membre configurează cheltuielile. Domnul Ashford are dreptate, însă nu are sens să înlocuim o resursă cu alta. Pe viitor, trebuie să ținem cont de faptul că contribuția zahărului nu este decât infimă în bugetul total Însă liberalizarea comerțului va avea un impact asupra taxelor vamale, care reprezintă circa 12%. Liberalizarea comerțului ar putea duce la reducerea veniturilor din taxele vamale, care reprezintă o sursă de venit. Și este un alt motiv de a reflecta atent la ideea resurselor proprii. Și nu vorbesc doar despre negocierile de la Doha, ci și uh, despre negocierile din America Latină. În ceea ce privește observațiile domnului Portaș, și sinteza pe care a făcut-o în privința intervenției mele. Mi-am exprimat deja părerea că nu a fost foarte departe de adevăr când a făcut uh, aceste observații, însă aceasta este poziția mea de astăzi. Nu e vorba doar despre resursele proprii. Este vorba și despre pactul pentru competitivitate. În ce privință se poate standardiza sistemul de taxare, de impozitare din Europa pentru a se reduce evaziunea fiscală. Nu există un răspuns clar, însă există evoluții foarte importante. și domnul Anderson i-ar spune că cele șase opțiuni sunt TVA-ul, ta, impozitul pe întreprinderi, energia, sistemul de schimb de emisii, diferite variante de resurse financiare și o taxă pe aviație. Ultima opțiune arată clar ce înseamnă criteriul transfrontalier. Știu că eforturile ministrului Schäuble de a impune o astfel de taxă au dus la decolarizarea companiilor uh, low cost. Este deci uneori greu să impui o taxă la nivel național fără să duci la delocalizarea întreprinderilor. Este mesajul pe care l-am uh, auzit de la Berlin. Nu știu cum ar sintetiza domnul Portaș această nouă intervenție a mea, însă cam asta aș putea să vă spun deocamdată. Mulțumesc! <laughs> Mulțumesc foarte mult. Acum am o listă aici cu patru persoane care doresc să intervină și Vom uh, termina cu domnul Lamasur. Raimar, de asemenea. Trei minute fiecare, nu patru ca înainte, doar trei minute. Mulțumesc. Foarte multe chestiuni au fost deja acoperite, domnule președinte, așa că cred că pot să fiu destul de succint. Două chestiuni care m-au surprins în legătură cu bugetul european de când sunt aici. În primul rând, că se vorbește aici despre de unde vin banii și contribuția fiecărui stat și o adevărată luptă pentru buget în fiecare an și în al doilea rând se spune că bugetul nu este destul de transparent. Dacă analizăm cele două elemente, ne dăm seama că um, această problemă a resurselor proprii ar putea rezolva toate problemele pe care le-am avut până acum. Uh, în general, există două cerințe referitoare la noul sistem. În primul rând, aceste resurse proprii nu pot fi văzute ca o nouă taxă impusă cetățenilor, pentru că acest lucru nu se poate accepta în ziua de astăzi. Și, în al doilea rând, trebuie să fie neutră din punct de vedere bugetar. Aceasta pentru a menține în continuare contribuțiile din partea statelor membre. Cred că aproape toată lumea e de acord cu acest lucru. Principala dificultate pentru Comisie va apărea la Consiliu, în special cu statele membre. Și uh, sunt convinsă că, comis, sunt convins că Comisia până la urmă va veni cu o soluție pe viitor. Adevărata problemă va veni atunci când uh, vom uh, discuta această soluție preferată cu Consiliul. De aceea vreau să-l întreb pe domnul comisar dacă ați avut discuții formale sau informale cu statele membre pe aceste teme, pentru că ceea ce mă îngrijorează pe mine este că după toată această muncă pe care am depus-o pentru a ajunge la o soluție acceptabilă pentru resursele proprii, până la urmă s-ar putea ca Consiliul să ne spună pur și simplu nu. Deci ar fi bine dacă încă din timp Comisia ar lua legătura cu Consiliul să vadă ce ar putea fi acceptabil pentru Consiliu și ce nu. Să facem încă de pe acum acest lucru pentru că altfel, vă spuneam cu toții, am lucrat foarte mult și s-ar putea ca până la urmă membrii Consiliului să ne spună nu și să fi pierdut timpul degeaba. Mulțumesc, uh, James Ellis. Mulțumesc, doamnă președintă. Deseori, uh, când intrăm în astfel de dezbateri, uh, nu înțelegem de ce unii spun că principala problemă este problema contribuției. Și de asemenea, în documentul care ne-a fost uh, înmânat, putem vedea că resursele din PIB erau la nivelul de 2,4% în 92 și acum a ajuns la 1,24%. Deci acesta a scăzut, nu a crescut în ultimul timp, așa că statele membre nu pot să dea vina pe această chestiune. Am două întrebări, domnule comisar, și vreau să vă mulțumesc uh, în paranteză pentru comentariile dumneavoastră și pentru prezentarea introductivă și să vă mulțumesc anticipat uh, și pentru răspunsurile pe care le veți da la această rundă de întrebări. În primul rând, de ce după decizia din 1998 am avut o creștere deosebită a resurselor bazate pe TVA, pentru că atunci când s-a introdus această măsură, ne așteptam să aibă rezultate deosebite, se vorbea de 11% din buget în 2001 și vreau să vă întreb de ce acest procent a scăzut, care a fost problema uh, pentru această modalitate care trebuia să asigure resurse bune pentru Europa. O a doua chestiune se referă la felul în care v-ați referit dumneavoastră la mecanismul de corecție. Dumneavoastră ați spus că acestea trebuie să rămână în picioare dacă celelalte soluții nu funcționează în ceea ce privește cheltuielile. Nu știu cum vreți ca eu să-mi conving uh, electoratul meu din uh, Marea Britanie atunci când la ultimele alegeri le-am spus uh, acestora că foarte bine vom ceda ceva din uh, rabatul la care avem noi acces, dar vom obține ceva pe viitor și dacă atunci pe viitor Marea Britanie va trebui să plătească dublu, atunci ce să vă mai spun în această criză financiară și economică prin care trecem acum. Iată deci dezbaterea la care trebuie să particip și căreia nu pot să-i fac față dacă nu am niște argumente clare. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Nichi Savila. Mulțumesc. Domnule comisar, vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, ne-ați dat uh, informații foarte utile în legătură cu uh, felul în care ați lucrat până acum la acest dosar. Cunoaștem cu toții aceste, aceste șase opțiuni care au fost uh, prezentate pentru a putea defini niște resurse proprii ale Uniunii. Aș vrea să vă spun încă însă câteva lucruri. Această imagine pe care ne-ați prezentat-o aici, în legătură cu noile resurse, este una foarte ambițioasă și nu pot decât să vă doresc succes. Sper ca această operațiune să fie una o adevărată reușită. Pe de altă parte, știți și dumneavoastră că se vorbește de mult timp despre criza energetică. Europa nu are resurse energetice proprii, și Europa e nevoită să importe foarte mult. Importuri care vin de multe ori din țări care sunt, să zicem așa, inamice a Europei sau care nu mai există în forma pe care o cunoscusem înainte. mă refer aici în special la Africa. Și vreau să vă întreb dacă nu considerați că ar trebui să ne gândim mai mult la acest element, pentru că dacă impozităm și mai mult energia în Europa, o Europa unde oricum uh, impozitarea energiei este mai mare decât pe alte continente, e clar că prețurile la toate produsele vor crește foarte mult. Așa că vreau să vă cer să fiți foarte atenți uh, în legătură cu sectorul energetic, dacă aveți de gând să-l includeți într-una din sursele posibile pentru resurse proprii. Mulțumesc! Alen, expertul nostru în ceea ce privește resursele proprii. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului comisar pentru această prezentare și Comisiei Europene pentru faptul că a dat dovadă de curaj pentru a face propuneri concrete în iunie anul trecut. Aș vrea să fac un comentariu și de asemenea o recomandare. În primul rând, rezoluția pe care Parlamentul a adoptat-o în martie 2007 includea în jur de șase linii directoare de natură politică care rămân în picioare și în ziua de astăzi. Menținerea suveranității fiscale a statelor membre, menținerea plafonului pentru resursele proprii, principiul neutralității sau al constanței, reducerea contribuțiilor naționale pe măsură ce se găsesc alte resurse proprii, principiul transparenței, al justiției și al democrației și, bineînțeles, acea legătură în cadrul negocierii între resurse și cheltuieli. Aceste principii sunt importante pentru a, ca toată lumea să fie liniștită în legătură cu ce facem. Însă, în legătură cu această rezoluție, trebuie să vedem care sunt opțiunile pe care le, vedem, le avem în ziua de astăzi, pentru că ele s-au schimbat. Care este acum următoarea recomandare pe care vreau să vă fac? Vorbim despre impozite, vorbim despre Europa și suntem în mijlocul unei crize vorbim mm, aici, practic, despre elemente foarte periculoase. E aproape un fel de material nuclear cu care ne jucăm aici și trebuie să fim atenți să nu ne explodeze în față. De aceea va trebui să gestionăm această, între ghilimele, reacție nucleară pentru a putea obține o energie pozitivă care să fie consumată în mod progresiv și pentru a nu ajunge la o adevărată explozie. Deci avem nevoie de o răcire a procesului, să spun așa, respectând termenii energiei nucleare. Și vreau să insist încă o dată aici, pentru că cele trei instituții ar trebui să se gândească la felul în care se pregătește această dezbatere înainte de a face propuneri formale în luna iunie. Și înaintea propunerilor formule, formulate în iunie și de asemenea după acestea pentru că formulările din iunie reprezintă o prezentare politică pe care trebuie să o analizăm. Pentru că dacă, așa cum s-a întâmplat și în vara trecută, când comisarul a oferit, a dat un interviu presei internaționale pe această temă, dacă vom face așa și acum, în iunie, cu ocazia prezentării alternativelor, atunci s-ar putea să nu reușim să facem nimic din tot ce ne dorim. Mulțumesc! Mulțumesc! Într-adevăr, cred că a fost un moment hotărător pentru că avem nevoie de o dezbatere în legătură cu coerența între cheltuieli și venituri și, pe de altă parte, vroiam să facem aceasta înainte de a încheia dezbaterile în cadrul comisiei noastre, înainte de a elabora raportul, un lucru care a fost important să vedem în ansamblul său această temă. Nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht. Domnul Böge, mulțumesc. Dacă vorbim despre strategia corectă, cel mai important este să fim conștienți de faptul că tratatul cere să avem o dezbatere obiectivă despre resursele proprii. Și dacă dorim să continuăm, trebuie să transpunem tratatul. Însă asta înseamnă că Consiliul vrea doar un procent din venitul național brut. Trebuie să spunem sincer că aceste propuneri politice nu sunt posibile într-o perioadă financiară atât de dificilă. Și după cum a spus Alain Lamassur, înseamnă că trebuie să scăpăm de aceste rabaturi cu anumite scopuri. Am pierdut timp, am uh, propovăduit de ani de zile despre rolul, uh, despre încălcările tratatului și acum trebuie să uh, ne descotorosim de ele. Nu avem suficient timp, trebuie să vorbim însă Uh, despre mecanismele de corecție care există de ani de zile și în mod clar încalcă prevederile din tratat. Știu că domnul comisar s-a referit la o a treia soluție și ne-a vorbit despre uh, calea pe care o vom urma. Vom reforma totul dintr-o dată, vom avea o integrare progresivă ca să simplificăm lucrurile pentru statele membre care rămân în urmă? Pe ordinea de zi avem bugetul comunitar, resursele proprii. Cred că ar trebui să avem și o dezbatere despre diferitele instrumente de finanțare, finanțare interguvernamentală și, de asemenea, o serie de lucruri care nu sunt suficient integrate în bugetul comunitar, însă care vizează toate cele 27 de state membre. Cum vom gestiona acestea pe viitor? Și mai ales în ceea ce privește transparența structurii bugetare a Uniunii Europene, ca să putem vorbi cu adevărat de un buget european. După aceea aș dori să atrag atenția Comisiei asupra unui punct pe care l-a menționat și Utah. Există un document de lucru foarte bun referitor la resursele proprii din 1994 în care scrie că concluziile comisiei referitoare la concluziile summitului de la Edinburgh pun în pericol poziția comisiei și așa mai departe. Vă rog oricum să citiți acest raport din 1994 care este deosebit de interesant și care este încă actual. Există astăzi mai multe opțiuni prezentate de comisie. Comisia ne prezintă avantajele și dezavantajele fiecarei soluții, însă trebuie să ținem cont de tratat. Astăzi există un sistem la care trebuie să se renunțe și să se introducă un sistem mult mai transparent, un adevărat buget comunitar. Cred că a venit vremea să se facă acest lucru, am încercat în repetate rânduri să uh, promovăm dezbaterea privind resursele proprii încă din 1990 și trebuie să discutăm despre întreaga gamă de posibilități și mai ales va trebui să forțăm mâna Consiliului ca să facă un pas decisiv pentru resursele proprii și pentru transparență. Președinta, 4 minute și 16 secunde. Au mai cerut cuvântul și alți deputați. Vă rog. Aș dori să spun la început că nu trebuie să fim prea defensivi în dezbaterea aceasta privind resursele proprii. Eu cred că încrederea politică și angajamentul politic al liderilor europeni trebuie să fie dedicate acestui model nou de resurse proprii, pentru că suntem convinși că este un model mai bun decât cel existent. De câțiva ani uh, și ei și-au dat seama că modelul existent nu este prea grozav. Și asta ați spus și dumneavoastră. Cred că este important să menționăm repetat că liderii statelor membre sunt uh, Aceiași lideri care, deocam, ca, aceiași lideri care acum sunt șovăielnici au semnat tratatul de la Lisabona, unde se menționează noile resurse proprii. Și după cum a spus și Reimer, cred că este important să ținem cont de acest lucru și să pornim de aici, deși e greu. Dar, domnule comisar, vreau să vă întreb ce se întâmplă cu înlocuirea unei treimi din buget. E vorba de cifre bugetare, e vorba de cifre politice aici? și care este fundalul acestei cifre. Aș vrea să înțeleg mai mult. Și dacă veți uh, opta pentru această înlocuire a unei treimi, se va face o combinație de resurse proprii posibile sau un, o singură opțiune? Vă rog să ne spuneți mai multe despre acest subiect și ce ar presupune. Vă mulțumesc. Um, da mulțumesc. Helga tocmai a spus că aceiași lideri uh, care au semnat tratatul de la Lisabona astăzi nu mai sunt de acord cu implementarea acestuia, mai ales în legătură cu aspectul financiar al acestui tratat. Și uh, nu pot decât să repet ce am mai spus. Mi se pare că pur și simplu nu s-au ținut de cuvânt. Eu... Domnul Fernandes, mulțumesc. La Parlamentul European se dorește obținerea unui acord și dacă nu se va ajunge la unanimitate, va fi din cauza Consiliului și din cauza nerespectării articolului 311. Aș vrea, domnule comisar, să-mi spuneți dacă uh, există, o, vă gândiți la o resursă proprie care să fie prelevată direct de comisie sau de o altă instituție la nivelul Uniunii Europene. Și dacă da, la ce fel de resursă proprie vă gândiți? Dacă nu este vorba despre asta, vom continua în practică să numim resursele proprii contribuții naționale și dacă statele membre sunt cele care colectează aceste resurse proprii în continuare, atunci va trebui să fie numite resurse naționale în continuare, pentru că e vorba de resurse care provin de la statele membre. După aceea, pentru ca cetățenii să înțeleagă mai bine cât de utilă și importantă este contribuția lor, mă întreb dacă nu ar fi cumva folositor ca resursele proprii din domeniul mediului, taxa pe CO2, taxa pe transportul aerian, de exemplu, să fie plătite direct într-un fond care să aibă obiectivul de a uh, folosi corect aceste resurse. Astfel, pentru cetățeni ar fi mai clară contribuția lor la funcționarea Uniunii. Mulțumesc, Sidonia. Uh, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că avem astăzi această discuție și mă bucur că dezbaterea continuă. Întotdeauna mă impresionează anumiți colegi, mai ales președintele Comisiei Bugete, Alain Lamassur, care sunt niște adevărați filozofi ai resurselor proprii. E vorba de persoane care au contribuit la uh, înaintarea acestei dezbateri. Persoane cu viziune. Eu nu am această viziune, recunosc, și nu sunt optimistă în ceea ce privește posibilitatea de a construi un nou sistem de resurse proprii, și de a-l stabili odată cu uh, noul cadru financiar multianual dincolo de 2014. Nu vreau să fiu negativistă, nu acesta este obiectivul intervenției mele, însă consider că este responsabilitatea și datoria noastră să ne gândim în mod constant la partea de venituri a bugetului european. Și cred că de aceea această dezbatere e atât de utilă. Este obligația noastră, nu putem să o eludăm. Trebuie să continuăm să dezbatem despre sursele de finanțare ale bugetului european. Acest subiect nu trebuie să fie tabu și de aceea această dezbatere e foarte importantă. S-a spus aici cât se poate de clar că dezbaterea aceasta continuă de mult timp, că a avut suișuri și coborâșuri și perioade de tăcere. Acum dezbaterea s-a încins, este mai puternică, ceea ce e important. Însă mi s-ar părea regretabil să legăm dezbaterea de resursele proprii prea puternic de discutarea noului cadru. Pentru că până la urmă trebuie să fim gata să lucrăm cu sistemul actual și în următorii ani, pentru că are anumite avantaje. Are, sigur, dezavantajele pe care le-am menționat, dar are și avantaje. Și anume că nu avem nevoie de un sistem uh, european de colectarea acestor venituri. Deci există o oarecare previzibilitate și uh, este, colectarea se poate face ușor, trebuie să recunoaștem. Și ultimul comentariu se referă la principiul unității bugetului Uniunii Europene. Cred că este un principiu foarte util care trebuie să fie respectat. Și sper să se întâmple până la urmă, dar nu cred că se va întâmpla prea curând să se dezvolte resurse suplimentare pentru bugetul Uniunii Europene. Acestea ar trebui să fie unificate cu bugetul, nu trebuie să existe venituri separate pentru anumite proiecte. Mie mi s-ar părea regretabil să depindem de acest ideal de unitate a bugetului. Cred că este un principiu folositor și cred că noile venituri trebuie să alimenteze bugetul în întregime și nu proiecte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 aprofunda această discuție. Sper să căpătăm curaj ca să discutăm și cu membrii Consiliului care se uh, opun ori de câte ori le vorbim despre modificarea sistemului de resurse proprii. E vorba de crearea unui sistem mai transparent, mai corect, mai echitabil, care să permită crearea unui buget comunitar suficient ca să ne putem respecta obligațiile și când vorbesc aici de obligațiile noastre, e vorba și de ale noastre și de ale Consiliului. Așadar, trebuie să dăm dovadă de curaj și să nu ne blocăm în uh, motivații secundare. Știu că va fi mult de muncă, Va fi nevoie de un efort de convingere și de pedagogie față de Consiliu și față de colegi, față de opinia publică, însă trebuie să avem acest curaj de astăzi încolo, pentru că avem dezbateri de dus și uh, în 2014 va trebui să putem prezenta o nouă soluție, o nouă soluție uh, pentru opinia publică. Am să îl rog pe domnul comisar să reacționeze la cele spuse și să respecte timpul de vorbire, pentru că aș dori ca și raportorul nostru să uh, mai aibă 5 minute să tragă niște concluzii la sfârșit. Uh, am, aș dori ca Salvador Gariga să aibă mai mult de 5 minute. Domnul Böge s-a uh, a făcut o demonstrație de euroscepticism. A spus, de fapt, că acest euroscepticism este arătat de statele membre când ne prezentăm noi ideile. Cred însă că e important că s-a deschis dezbaterea privind resursele proprii și adevăratul talent va fi să menținem această dezbatere deschisă, să nu o lăsăm să moară, să lăsăm subiectul deschis până la sfârșitul negocierilor cu Parlamentul. James Ellis a pus o întrebare legată de uh, TVA-ul artificial, nu cel uh, autentic, ci cotele calculate, reducerea de la 1% la 0,3%. E un sistem de excepții la excepții și uh, pentru Germania s-a redus și mai mult, Olanda la fel, Suedia cred că are 0,1% din cota inițială de TVA, și valoarea acestei uh, contribuții artificiale din TVA la buget uh, a fost redusă. Cum să convingem opinia publică britanică? Trebuie să dăm acest raport, cred, cuiva care se pricepe la relațiile cu presa. E vorba nu doar de bugetul european, ci de întregul proiect european. Și cred că e mai ușor atunci când vorbim uh, cu cei din țara Galilor, de exemplu. din Cornwall, de exemplu, sunt zone unde ne bucurăm de susținere. Însă în, uh, Lond- în Londra, în City, e ceva mai greu să obținem susținere. Sigur că aducem valoare adăugată, dar acest slogan uh, de punere în comun a resurselor, rețele transeuropene, este destul de răsuflat. Un, pe, și mai ales nu îi vizează atât de mult pe britanici, care sunt mai greu de inclus în rețelele transeuropene de transport. Doamna Savela, Europa are acum nevoie de locuri de muncă și de creștere și o evaluare de impact uh, pe aceste două domenii este esențială în orice proiect energie, resurse proprii. E vorba de lacune aici. Nu dorim să adăugăm impozitare suplimentară. Dis să discuți despre resursele proprii în prezența lui Alain Lamassur e ca și cum ai cânta, ai vrea să cânti la pian de față cu Frederic Chopin. În ceea ce privește perspectivele multianuale, ați reafirmat principiile și Reimer și Helga au vorbit despre comunicare și despre necesitatea de a păstra acest subiect deschis până la negocierile finale. Și de asemenea e vorba de comunicare înainte să comunicăm decizia noastră privind resursele proprii, care va fi peste câteva luni sau săptămâni. La sfârșitul lui martie trebuie să prezentăm comunicarea Comisiei și, într-adevăr, e vorba aici de prezentarea bugetului anual pe 2012, nu numai de resursele proprii, ceea ce va stârni probabil o nouă rundă de dezbateri în Europa și în legătură cu Europa. Reimer, ideea de introducere treptată, phasing in, nu este exclusă. Deci ne gândim la o introducere treptată și nu la una bruscă. Cred că este o idee bună și uh, trebuie să introducem și plafoane. Însă acesta este un risc de câte ori vrem să ne cuantificăm ambițiile. Însă Uh, depinde de și până la urmă trebuie să găsim o combinație de resurse proprii, nu să alegem un câștigător de pe o listă de nominalizări. Noi suntem o națiune a solidarității și motoul nostru a fost întotdeauna curaj, dar cu prudență. De aceea am reușit multe fără victime. Am reușit o revoluție nesângeroasă. Să sperăm că nu vor fi victime nici în uh, drumul spre un noul sistem de resurse proprii al Uniunii Europene. Sidonia este din generația post-solidaritate, de aceea e mai puțin optimistă. Domnule Fernandes, eu am reafirmat toate principiile. Dorim un sistem și de comunicare. În următoarele săptămâni vom face o comunicare, însă trebuie să fie un sistem transfrontalier și să fie mai ușor să se meargă direct la Bruxelles, să nu se treacă pe la trezoreriile naționale. Să fie ceva similar cu achiul comunitar și cu beneficiile pieței unice. De exemplu, sistemele de schimb de cote de emisie ar putea să fie adoptate direct, finanțate direct și alte proiecte prin trezoreriile naționale. TVA-ul, taxa pe întreprinderi, taxele pe energie ar trebui să aibă intermediari. Și aceasta nu e un avantaj. Sidonia, te rog să fii mai ambițioasă, trebuie să uh, fim unitari, nu mai vreau să-ți amintesc perioada romantică a solidarității, însă uh, pe, pe vremea aceea nu ne put, nici măcar nu ne puteam gândi că vom fi reprezentați aici în Parlament. La fel și cu resursele. Vă mulțumesc. Așa este, Ianuș, însă trebuie să mai spunem un lucru. Cred că putem să-i aplaudăm și pe cei care cântă la pian mai puțin bine decât Chopin nu vor progresa decât dacă eforturile le sunt recunoscute. Donel. Mulțumesc pentru a răspunde comentariilor personale. Complimentul pe care mi l-a adresat uh, domnul comisar uh, nu adaugă, adaugă nimic competenței lui Chopin și aceasta riscă să mă coste pe mine cariera mea politică pentru că lumea întreagă mă consideră acum uh, șopanul uh, sistemului de impozitare, ceea ce este oarecum o lovitură sub centură. Salvador, te rog, îți dau cuvântul. Ești raportorul nostru. Gracias, uh, președinte. Mulțumesc, doamna președintă. Voi încerca să fac uh, o încheiere aici destul de succintă după această digresiune mu- muzicală. Domnul comisar a avut o intervenție foarte utilă în legătură cu situația actuală și știm cu toții că avem nevoie de curaj pentru a merge mai departe. E greu însă să dai dovadă de curaj atunci când știm uh, că toată lumea ne așteaptă într-o stare de foarte mare atenție și cu, să zicem așa, pisica ne așteaptă cu unghiile scoase. Deci, um, în acest moment politic, în acest uh, moment al dezbaterii o astfel de propunere a noastră n-ar putea duce decât la o reacție virulentă din partea Consiliului și nu dorim acest lucru pentru că nu dorim să uh, îngropăm această propunere înainte de a-i fi dat posibilitatea de a ieși la suprafață, așa cum au spus deja unii colegi. Însă, pe de altă parte, avem nevoie de un sistem de resurse proprii mai bun decât uh, cel pe care îl avem acum și așa cum au spus colegii, ar trebui să nu mergem cu modificările prea departe, să încercăm să facem o introducere treptată a anumitor uh, instrumente bugetare în cadrul acestui exercițiu bugetar. Pe de altă parte, dacă am ajuns aici, există o explicație pentru aceasta această a patra resursă care trebuia să fie suplimentară a devenit resursa cea mai importantă și practic singura resursă bugetară de care dispune la ora actuală Uniunea Europeană. E vorba de contribuțiile naționale și dacă am ajuns aici, există o explicație, după cum spuneam, pentru că aceasta nu, a, nu a fost uh, uh, opțiunea noastră inițială. Aceasta s-a întâmplat pentru că celelalte opțiuni au eșuat și această alternativă reprezintă niște avantaje din punct de vedere al colectării de fonduri și de transparență. Însă, acestea nu sunt suficiente, după cum consideră Parlamentul și există o majoritate a acestui Parlament care este de acord că sistemul trebuie schimbat. Însă schimbat în conformitate cu ce principiu? o înlocuire a sistemului de finanțare actuală sau o complementaritate a acestuia. Deci trebuie să schimbăm felul în care se colectează resursele bugetare la ora actuală sau acestea să fie completate într-un alt fel, prin resurse noi. Aceasta este întrebarea la care va trebui să răspundem pentru că, de fapt, nu avem nevoie de resurse suplimentare, ci avem nevoie de o mai bună gestionare a bugetului. Și iată de ce se vorbește despre simplificare și despre transparență. Mai există un element important și anume capacitatea de colectare a resurselor bugetare. Și dacă va trebui să vedem cine va fi câștigătorul în acest concurs pe care îl organizăm al instrumentelor um, de finanțare. Dacă nu reușim să vedem Comisia Europeană ca fiind principalul organ de colectare a acestor resurse noi, până la urmă nu vorbim decât despre noi contribuții și despre transferuri. Deci avem nevoie de o autonomie, de o independență a colectării de fonduri la bugetul european. Dacă acest lucru nu este acceptat, uh, de către statele membre, atunci mm, va fi vorba doar de o simplă contribuție națională în plus, nu de un instrument european și ne vom întoarce tocmai la acea dezbatere pe care doamna președintă a dorit să o evite, aceea a contribuabililor neți și a beneficiarilor net. Deci este un lucru pe care trebuie să-l lămurească Comisia Europeană și de asemenea noi aici la Parlament, și anume care dorim să fie funcția de colectare a impozitelor a Uniunii Europene. Și ajung aici la celălalt element și anume al um, resursei obținute prin uh, TVA. Noi, până la urmă, ne dorim ca ceea ce cheltuim, o parte a cheltuielilor făcute în statele membre să fie trecute la nivelul cheltuielilor bugetare. Aceasta are consecințe clare la nivel bugetar în ceea ce privește acțiunea externă, infrastructurile în agricultură, de asemenea în domeniul energetic și al eficienței energetice și toate aceste lucruri pot duce la economii în bugetele naționale, a economii care să fie cheltuite la nivel european. Comisia Europeană va trebui să țină cont de acest principiu și bineînțeles că va apărea și în raportul meu. Una dintre principalele surse de finanțare ar trebui să fie reprezentat tocmai de economiile realizate la bugetele naționale și transferul acestora la nivelul bugetului european. Acesta este un principiu general important pentru toată lumea și în încheiere aș vrea să identific aici principalele criterii definitorii ale acestor noi resurse. În primul rând, acestea nu trebuie să fie transferate de la statele membre, el trebuie să fie transfrontalier prin propria sa natură, trebuie să aibă o legătură directă cu politicile comunitare și, de asemenea, cu piața internă. Iată de ce se vorbea aici în cadrul dezbaterii de costul ne-Europei. De asemenea, acesta nu trebuie văzut de cetățenii europeni ca un nou impozit european care îi va împovăra și mai mult, ci ar trebui să fie din potrivă un ajutor pentru bugetele naționale. Deci, în rezumat, doamnă președinte, iată care sunt concluziile mele. Eu însumi voi modifica raportul uh, pe care l-am făcut în ceea ce privește resursele proprii și sper ca și colegii mei să fie destul de curajoși pentru a prezenta propriile lor amendamente în această perioadă care ne așteaptă de două luni de zile, astfel încât în luna iunie să ajungem la o propunere curajoasă care să îi dea având și Comisiei Europene să se simtă și ea la fel de curajoasă. Mulțumesc, Salvador! Aș vrea să îți retrag un minut 45 din uh, timpul pe care îl vei avea pe viitor la dispoziție, pentru că ai depășit timpul. Acum, uh, lăsând gluma deoparte, iată, am încheiat prima parte a întâlnirii noastre. Am discutat despre resurse proprii, am vorbit uh, despre venituri la bugetul european și acum vom vorbi despre mijloace de finanțare inovatoare și vreau să salut prezența aici a președintelui BEI, domnul Meistat. Bun venit în comisia noastră. Salvador va avea la dispoziție 3 minute și 15 secunde, după cum spuneam, uh, îl penalizăm pentru intervenția anterioară. Glumeam, bineînțeles. Salvador va face introducerea și după aceea domnul uh, Maestat va avea la dispoziție, domnul comisar va avea 10 minute la dispoziție și după aceea domnul Maestat. După care vor lua cuvântul reprezentanții grupurilor politice. Salvador, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, pentru că văd că uh, funcționează foarte bine cronometru. O adevărată provocare pentru viitoarea procedură bugetară va fi felul în care vom pune de acord limitările bugetare cu investițiile necesare strategiei 2020 și cu viitoarele provocări politice cuprinse în tratatul de la Lisabona. Dacă ne gândim la cifre, lucrurile sunt destul de impresionante. Avem 126 de miliarde de euro credite de plată la bugetul anului 2011 și cu toate acestea Comisia Europeană arată că avem nevoie pentru executarea programelor comunitare importante, cum ar fi, de exemplu, rețelele transeuropene de comunicare, rețelele energetice, reforma infrastructurilor, înființarea unei rețele europene de bandă largă, toate acestea sunt estimate la 2 trilioane de euro. Deci, trebuie să știm foarte bine că vorbim de un decalaj foarte mare între resursele bugetului comunitar și nevoile reale la nivelul Uniunii Europene pentru a da dovadă de competitivitate. E clar că există o lipsă în ceea ce privește investițiile private, e foarte greu să obții credite la ora actuală în sectorul financiar, și aceasta face ca bugetul european să fie un adevărat promotor al investițiilor publice. Și mm, au lipsit până acum investițiile private. Până acum, procesul de cofinanțare prin credite, garanții și prin participațiuni care au fost utilizate la nivelul bugetului s-a utilizat în ultimii 10 ani și în cadrul acestor perspective financiare, ele au reprezentat 1,3% din bugetul programat. Curtea de conturi a evaluat în mod pozitiv felul în care s-au utilizat aceste instrumente. Aș vrea să-i urez bun venit aici domnului Maistat și aș vrea să-l întreb care este din punctul dumneavoastră de vedere din experiența dumneavoastră, evaluarea pe care o faceți acestor instrumente în cadrul actualei perspective financiare. De asemenea, Comisia Europeană dorește să crească cheltuielile publice și private, să treacă de la 1% până la 5%. În acest procent de 5% vom avea probabil nevoie de noi instrumente financiare. Beiul a multiplicat de patru ori valoarea creditelor acordate din, din anii 86 până acum. Și acum e vorba de 80 de miliarde de euro, volumul de credite oferite, care nu este foarte inferior bugetului european anual. Domnule Maistat, care este părerea dumneavoastră în legătură cu cheltuielile prevăzute pentru viitoarea perioadă a perspectivelor financiare? Care credeți că este cantitatea de cheltuieli care pot fi acoperite de noile instrumente financiare? Știm că este vorba aici de instrumente implicate în transporturi, în domeniul energetic, însă probabil că există și alte domenii pentru care e nevoie de investiții pe termen lung, cum ar fi, de exemplu, fondurile structurale, unde rolul Băncii Europene de Investiții ar putea fi mai mare decât cel pe care îl joacă astăzi. Să nu uităm că BEI ajută în procesul de cofinanțare a fondurilor structurale, însă poate ar putea face și mai mult. De asemenea, este important să știm care va fi legătura între aceste noi instrumente financiare și regulamentul financiar care la ora actuală este revizuit. Pentru că va trebui să modificăm acest regulament în funcție de felul în care se vor utiliza aceste noi instrumente. Și, în ultimul rând, pentru că am văzut în toate documentele și în comunicările de presă ale domnului Maistat, probabil că dânsul va dori să facă o prezentare astăzi în legătură cu obligațiunile de proiecte, eu aș vrea să vă întreb care sunt caracteristicile acestui nou instrument financiar european. Care ar fi rolul Băncii Europene de Investiții și, de asemenea, al Comisiei Europene în acest caz și, în special, am dorit să știm care va fi relația între aceste noi obligațiuni și riscul pe care trebuie să și-l asume în calitate de garanții bugetul comunitar. Cred că acestea sunt elementele cele mai importante la care noi trebuie să uh, avem răspunsul, care este această ecuație a riscului și care ar fi efectul uh, multiplicator al acestor euroobligațiuni pentru ca investițiile noastre să crească. Vă mulțumesc. Herr Comisar, Mulțumesc, domnul comisar. Mulțumesc, doamnă președintă. Îi mulțumesc și lui Salvador pentru că a adresat majoritatea întrebărilor uh, domnului Meșta, și nu mie. În felul acesta nu trebuie nici eu să fac observații prea lungi. În ceea ce privește resursele proprii, s-a spus că trebuie să respectăm suveranitatea bugetară a statelor membre prima declarație cu privire la instrumentele financiare novatoare trebuie să fie că nu sunt de uh, amestecat cu euroobligațiunile, pentru că altfel vom provoca reacții în statele membre, state membre care sunt uh, sensibile la această chestiune. E vorba despre moduri novatoare uh, de atragere a investițiilor uh, private și Banca Europeană de Investiții și nu numai are un rol foarte important. Instrumentele financiare novatoare funcționează deja sunt concepute pentru 2013 și știți care sunt principalele domenii de aplicație ale instrumentelor financiare novatoare. Este vorba despre distribuirea riscurilor, programul cadru de cercetare, garanții pe termen lung pentru proiectele cheie TEN, care au valoare de 500 de eh, milioane de euro facilități pentru, între, pentru întreprinderile mici și mijlocii. Acestea sunt principalele aplicații și ne permit și să extragem învățăminte și să vedem care sunt uh, posibilitățile de mobilizare a resurselor. Nu voi discuta despre toate aspectele, însă este clar că după 2013 vom avea nevoie de mai multe instrumente, pentru că există constrângeri bugetare și am identificat clar lacune în ceea ce privește infrastructura energetică, infrastructura transporturilor. E vorba despre proiecte europene de infrastructură importante care au fost menționate de președintele Barroso în discursul său cu privire la uh, uh, situația Uniunii Europene. Iată de ce am introdus o secțiune în regulamentul financiar cu privire la instrumentele financiare novatoare. Domnul Lamasur este gata să o critique, să critique acest text. În ceea ce privește principiile, președintele Meiștat va fi de acord cu faptul că vorbim despre transparență și control. Nu vrem ca o parte a bugetului să nu fie controlată, vrem să eficientizăm standardizarea instrumentelor și instrumentele financiare novatoare nu pot să înlocuiască finanțarea bugetară, nu pot înlocui bugetul european. Reprezintă un supliment la bugetul european, având în vedere constrângerile bugetare. Mulțumesc! Domnul Portaș este gata să facă o sinteză a intervenției mele? Nu, nu este în sală. Mulțumesc. Domnule Maestan, Maestan, vă rog să faceți uh, o declarație de 10 minute. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor parlamentari. Vă mulțumesc pentru invitație. Voi pleca de la trei elemente de neocolit, pe care le cunoașteți foarte bine. Primul element, nevoile uriașe de investiții în următorii ani. Raportorul a citat cifra, conform estimărilor comisiei, nevoile de investiții, dacă vrem să aplicăm strategia 2020, aceste investiții a reprezentat circa 3.000 miliarde de euro fie, fie și numai pentru a finaliza rețelele europene de transport e nevoie de 500 de miliarde de euro până în 2020. Deci primul element de care trebuie să ținem seama este că nevoile de finanțare sunt enorme. Al doilea element, constrângerile bugetare care nu vor dispărea de pe o zi pe alta. Bugetele naționale sunt într-o etapă de consolidare și cred că nu mulți deputați din această sală se așteaptă la o creștere semnificativă a bugetului european. Deci, trebuie să ținem seama de constrângerea bugetară. Al treilea element, element este acela că finanțarea sectorului bancar este limitată cel puțin pentru finanțarea pe termen lung. Pe lângă faptul că în anumite state membre sectorul uh, bancar nu este perfect uh, sănătos, noile reguli financiare perfect justificate, regulile de la Basel III, vor avea o consecință inevitabilă și anume va fi mai greu să se acorde finanțare pe termen lung. Dacă ținem cont de aceste trei elemente, e clar că trebuie să identificăm formule care să ne permită să facem mai mult cu mai puține resurse sau cu aceleași resurse bugetare și astfel ajungem la ideea instrumentelor comune, instrumente comune dezvoltate de Comisia Europeană și de Banca Europeană de Investiții. Și dacă pot să fac în continuare o paralelă uh, muzicală, ar trebui să cântăm la pian la patru mâini pentru ca Uh, să creștem nivelul sunetului. Avem oarecare experiență în privința utilizării acestor instrumente comune. Când anume e nevoie de aceste instrumente? Există proiecte care, în orice caz, prezintă beneficii financiare Um, randament financiar foarte scăzut. Sunt proiecte care sunt importante din punct de vedere economic, dar randamentul intern este prea scăzut și vom avea nevoie de subvenții pentru aceste proiecte. Deci nu eliminați toate subvențiile pentru proiectele de infrastructură din bugetul european. La cealaltă extremă, există proiecte care au o rată de rentabilitate internă uh, des, foarte de, uh, ridicată, proiecte care pot fi finanțate de băncile comerciale. Însă, între aceste două extreme există o întreagă categorie de proiecte care au o rentabilitate destul de limitată, care au riscuri uh, destul de mari, proiecte care nu sunt bancabile, cum spunem în jargonul nostru. Ori aici găsim proiecte care au o dimensiune europeană, proiecte care sunt necesare pentru a se atinge obiectivele europene și pentru această categorie care figurează la mijlocul acestui tabel pe slide, pentru aceste proiecte considerăm că ar trebui să se dezvolte instrumente comune. De ce? Pentru că cu o sumă relativ limitată din bugetul european putem avea un efect de pârghie care să facă ca aceste proiecte să fie bancabile. E vorba despre Jessica Jaspers și Jeremy în politica regională. Ar mai fi uh, mecanismul RSFF, instrumentul comun pentru finanțarea programelor de cercetare și am mai avea un mecanism care se numește LGTT, un mecanism de garantare pentru a acoperi un risc uh, foarte aparte și anume riscul de trafic în uh, primii ani de exploatare a unor noi uh, infrastructuri. Avem deci oarecare experiență în privința utilizării acestor instrumente comune. Nu voi intra în detalii, însă această facilitate financiară pentru uh, cercetare este o facilitate care a fost folosită deja și am semnat împrumuturi în valoare de 6 miliarde 300 de milioane de euro Investiția final, a, a, finală a fost de 16 miliarde 200 de milioane de euro și costul pentru bugetul european a fost de exact 390 de milioane. Deci, vedeți care este uh, avantajul acestor instrumente. Efectul multiplicator este mult mai important pentru că proiectul devine bancabil, proiectul poate fi finanțat în ceea ce privește garanția pentru rețelele de transport uh, europene. Experiența este mai puțin completă, însă, datorită acestui mecanism, am susținut investiții în domeniul transportului în valoare de 2 milio- miliarde 100 de milioane și din bugetul european s-au deblocat 140 de milioane de euro. Efectul de multiplicare variază, deci, de la un instrument la altul, dar este un efect uh, important și de aceea trebuie să reflectăm în cadrul viitoare o perspective financiare la extinderea acestui tip de mecanism. Cred că trebuie să um, respectăm anumite principii. Primul principiu este al simplității. Nu trebuie să reinventăm roata și vrem să uh, punem la punct împreună cu Comisia formule care să fie formule standard, formule mai simple, mai ușor de înțeles de către utilizatori și mai uh, lizibile pentru cetățenii europeni. Al doilea principiu. Credem că este util să încurajăm un sistem de reutilizare posibilă a fondurilor. În felul acesta creștem efectul de pârghie. Dacă anumite fonduri ne revin, putem să le utilizăm pentru a finanța alte proiecte. Și, în sfârșit, trebuie să avem în vedere un efect de catalizare. Banca Europeană de Investiții este o bancă care dispune de mijloacele necesare pentru a atrage alte surse de finanțare alte instituții financiare care pot să ni se alăture în acest tip de sistem. Și adaug, adaug faptul că Banca Europeană de Investiții, conform uh, clauzelor tratatului, este supusă controlului curții de conturi de îndată ce utilizează chiar și un euro doar din bugetul european. Deci uh, nu putem uh, spune că Banca Europeană de Investiții cheltuiește bani fără să fie controlată. De îndată ce se folosește un mecanism care face apel la o sumă chiar și limitată din bugetul european, instituția respectivă este supusă controlului Curții de Conturi Europene. Nu vreau să depășesc timpul care mi-a fost alocat și aș vrea să îi răspund raportorului în ceea ce privește acele obligațiuni pentru proiecte. Ideea a fost într-adevăr lansată de președintele Barroso și, după cum a spus pe bună dreptate comisarul Lewandowski, aceste obligațiuni nu au nimic de a face cu faimoasele euroobligațiuni. Aceste euroobligațiuni sunt obligațiuni emise fie de către Uniunea Europeană, fie de către o mutuală a statelor membre, în timp ce aici vorbim despre obligațiuni emise de o societate de proiecte. Care e ideea care a stat la baza acestor obligațiuni? Având în vedere constrângerile bugetare, ne-am propus să atragem finanțare privată și cine ar putea finanța investitori instituționali pe termen lung, companii de asigurări, fonduri de pensii, care trebuie să placeze resurse pe termen lung prin natura lor. Însă nu pot să placeze bani decât în obligațiuni care au o anumită calitate, care se bucură de un anumit rating și în general se solicită cel puțin ratingul A sau AA. Mecanismul, mecanismul acestor obligațiuni de, de proiecte constă în uh, emiterea unor obligațiuni care ar fi uh, notate cu B sau 2B dacă notarea s-ar baza doar pe uh, calitatea proiectului, să le facem ca, să fie notate cu A sau 2A. Aceste obligațiuni ar urma să fie împărțite în două tranșe și Banca Europeană de Investiții și Comisia ar uh, interveni asupra tranșei uh, inferioare. Nu intru în detalii, însă introducând această tranșă junior, un împrumut, de exemplu, subordonat al Băncii Europeană de Investiții, se crește calitatea tranșei uh, superioare. Este vorba despre o acțiune comună a Comisiei și a Băncii Europene de Investiții. De ce? Pentru că Comisia ar putea să acorde o sumă de la buget pentru a asigura o primă garanție, însă ceea ce este important de subliniat este că, în orice caz, angajamentul bugetului european ar fi limitat la început. Nu s-ar crea un fel de uh, fond de rezervă. De la bun început uh, s-ar fixa un plafon pentru contribuția de la bugetul european și dacă lucrurile ar merge prost, s-ar utiliza întreaga sumă. Însă în marea majoritate a cazurilor nu se va folosi întreaga sumă și deci vor exista resurse care se vor întoarce la bugetul european. Însă de la bun început suma maximă este plafonată și Banca Europeană de Investiții preia riscul rezidual. Tot ceea ce depășește plafonul uh, acesta care a fost uh, convenit. Iată pe scurt care ar fi conceptul acestor uh, obligațiuni uh, pentru proiecte. Este o modalitate de a atrage investiții private pentru proiecte de infrastructură. Vă mulțumesc, doamnă președintă domnule președinte. Și domnul președinte vrea să cânte la pian la patru mâini? Văd că avem atât de mulți pianiști care cântă mai mult sau mai puțin bine, cred că ar trebui să mai introduc un instrument în scenă și anume toba, ca să putem uh, bate toba și să facem publicitate pentru ideile noastre. Frank Engel e primul care are cuvânt. Mulțumesc, doamnă președinte. Am impresia că uh, discuția noastră devine din ce în ce mai sinfonică și de aceea aș sugera în această idee ca data viitoare să ne întâlnim într-o sală de concerte sau așa ceva pentru ca ambițiile muzicale ale tuturor persoanelor uh, prezente să se poată concretiza. Bun, haideți să vorbim acum despre instrumente financiare inovatoare. Ultima dată când am consultat proiectul de tratat elaborat de ministrii de externe ai celor șase state membre în 1953, acesta prevedea ca comunitatea, pentru că nu se numea încă Uniunea Europeană pe atunci, să fie finanțată inclusiv prin uh, instrumente proprii de datorie. Fie că e vorba de Eurobonds, Project Bonds, uh, aceste idei nu sunt noi, de peste de 50 de ani. Este clar că pentru ca proiectele politice să fie îndeplinite e nevoie și de mijloace financiare. Și se pare că aici se uh, complică lucrurile astăzi. nu pentru că statele membre ezită să dea Uniunii Europene mai multe mijloace, ci și pentru că suntem confruntați cu cifre foarte diferite. Mi-aduc aminte că domnul comisar Oettinger ne-a spus că ă, estimările sale pentru domeniul său, deci aprovizionarea cu energie, rețele și așa mai departe, până în 2020 ar reprezenta o investiție necesară de ordinul de mii de miliarde de euro. Președintele Maistat ne-a vorbit de 3000 de miliarde de euro. Nu știu dacă în limba franceză e, se numește această cifră bilion sau trilion. În orice caz, 3000 de miliarde pentru realizarea strategiei 2020. E vorba de niște sume considerabile dacă am rămâne la cele 2000 de miliarde menționate anterior ar însemna 250 de miliarde pe an. Deci un buget enorm, numai pentru investiții. Problema de principiu pe care o constat eu în tot acest sistem este că vor exista uh, multipliei bugetului european care ar circula în afara oricărei proceduri de control parlamentar. Și mai devreme sau mai târziu, aceasta va deveni o problemă democratică de legitimitate. Eu înțeleg motivele acestui exercițiu și înțeleg ce anume ne împinge să acționăm în acest fel, însă asta nu înlătură problema de accountability și de transparență care se va pune mai devreme sau mai târziu. Sigur că trebuie să știm și de ce se acționează așa. Se acționează așa pentru că în anumite domenii ale Uniunii Europene sunt unii care se, ocup, se opun până în pânzele albe creșterii bugetului comunitar și nu doresc să justifice creșterea mijloacelor necesare pentru realizarea unor, unor politici pe care le-ar dori și ei implementate. Încă un cuvânt despre project bonds. Nu din motive de patriotism, din motive raționale, aș prefera să vorbim fără pasiune și curațiune despre euroobligațiuni. Acestea ar avea cele mai mici rate ale dobânzii dintre toate titlurile în circulație în Uniunea Europeană inclusiv uh, și ar țin, trebuie să țină cont și de lichiditățile de pe piață și de alte criterii. Nu există în lume niciun alt titlu care să aibă, să îndeplinească cele trei criterii în așa măsură de, cali, de o calitate atât de bună ca euroobligațiunile. Și am putea accepta o dobândă mai mare pentru că proiectul și calitatea proiectului determină uh, bonitatea. Aș spune că e vorba de suboptim și aș dori să, se, să ne mai gândim la acestea. Și ca până la urmă să nu mai vorbim despre obligațiuni superioare, numai pentru că uh, dorim să ne agățăm de niște principii. Mulțumesc! Mulțumesc, Frank. A fost, ai vorbit cam mult. Acum Ivailo Calfin din partea socialiștilor și democraților. Patru minute. Thank you very much, uh, Madam Chair. Uh, uh first of all, I would like to... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc foarte mult președintelui Maishat pentru prezentare și să-i spun că experiența pe care o avem până acum în Uniunea Europeană în legătură cu activitățile BEI este una foarte pozitivă. Avem nevoie de trei tipuri de implicații și trei tipuri de asistență financiară adițională din partea instituțiilor financiare. În primul rând, proiecte care să fie viabile comercial și obligațiunile acestea sunt viabile, dar au nevoie de investiții directe foarte mari instrumentele financiare pot oferi aceste finanțări până când apar investitorii privați. În al doilea rând, noi am dori ca BEI și alte instituții financiare să acopere o parte a riscului ca să se sporească din nou atractivitatea pentru investitorii privați. Și e vorba aici de uh, obligațiunile europene de pentru proiecte pe care le-a explicat președintele Maistat. Și în al treilea rând, vom avea nevoie de o finanțare mai apropiată de subvenții și de participarea bugetului european. Este vorba de proiecte la care să se acopere o parte din risc și să se participe mai uh, mult cu fonduri publice pentru realizarea proiectelor. Date fiind uh, amplitudinea acestor proiecte, s-a vorbit despre strategia energetică, mai sunt și multe alte probleme pe termen lung, inclusiv în dezvoltare, în transport și așa mai departe. Deci e vorba de sume enorme. Și dacă considerăm că investițiile private trebuie să fie făcute, să fie stimulate, și dacă credem că trebuie să fie acoperit riscul și dar credem că trebuie să meargă suficiente fonduri naționale sau europene la aceste proiecte, cred că trebuie să avem o gândire mai inovatoare decât până acum. Și aș dori să-i mulțumesc președintelui Maistat foarte mult, pentru că el adoptă o abordare eh, bancară foarte bună, foarte pozitivă. Sigur că uh, Bay nu dorește să-și asume riscurile proiectelor uh, în discuție, însă trebuie să găsim răspunsuri suplimentare la întrebarea despre finanțarea pe care o putem găsi pentru aceste proiecte. Și cred că trebuie să analizăm experiențele pozitive, să creăm posibilități pentru un leverage mai mare pentru fondurile publice, să ne gândim și la alte opțiuni de finanțare și eu aș reveni la diferitele tipuri de taxe, cum este taxa financiară și așa mai departe. Însă trebuie să fie clară această sugestie a obligațiunilor europene. Cu tot respectul datorat, nu, aceste obligațiuni nu vor rezolva toate problemele și cred că BEI va putea găsi soluții la aceste provocări legate de finanțare. Vreau să susțin ideea de a folosi uh, fondurile de tip revolving, Parlamentul trebuie să uh, își asume o poziție foarte clară în legătură cu acestea și cred că trebuie să intrăm în detalii mai, mai mult în legătură cu această discuție. Să ținem cont de propunerile BEI, dar să fie clar că nu sunt suficiente pentru a atinge obiectivele stabilite de Uniunea Europeană pentru următorii 10 ani. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trebuie uh, să vă spun că domnul comisar trebuie să ne părăsească, de aceea aș dori să-i dau cuvântul înainte să plece. Cinci minute sau mai puțin, pentru că vrea să-și ia la revedere și poate să facă un rezumat. După aceea vom continua cu vorbitorii noștri. Dar vă rog să mă scuzați. Aș dori să fac o remarcă după ce v-am ascultat preocupările Vă amintiți că acum un an, când uh, s-a născut așa numitul mecanism de stabilitate financiară, principala preocupare se refera la implicarea bugetului european ca garanție. Era vorba de 60 de miliarde de euro suplimentari pentru statele din zona euro. Acum măcar constatăm că asta s-a terminat bilanțul plăților trebuie să rămână, însă mecanismele permanente uh, merg în direcții interguvernamentale și nu implică bugetul european. Și mi-amintesc îngrijorările dumneavoastră, mi-amintesc discuțiile noastre. A existat un risc major la vremea aceea. Acum vorbim despre altceva, de un lucru necesar în condițiile actuale date fiind lacunele, mai ales din domeniul infrastructurii de transport și energie, dar și în finanțare și în finanțarea inovării. Trebuie să se încurajeze implicarea investițiilor private, însă împărtășesc ceea ce a spus președintele Maistat. Limitarea ex ante a implicării bugetului european așa cum se discută acum în Parlament despre garanții și prelungirea mandatului pentru fondul de garantare pentru credite externe, fondul de garantare reprezintă 9%, bugetul nostru în acest fond reprezintă 9% din suma împrumutată de BEI pentru finanțarea în state terțe. Acesta este principiul de limitare ex ante a riscurilor. Aceasta este implicarea bugetului european în orice fel de uh, instrumente inovatoare de finanțare. Sunt de acord cu preocupările dumneavoastră de control democratic și legitimitate. Mulțumesc încă o dată pentru atenție. Ja, nochmal herzlichen Dank, äh, dass Sie gekommen sind. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Carla Atlund, Vă rog, mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș vrea să-mi cer scuze față de domnul Maestat pentru că am ratat începutul intervenției dumneavoastră. A trebuit să merg la vot la o altă comisie. Grupul liberal are o atitudine pozitivă față de această propunere. Este o parte a planurilor pe care noi le aveam. De aceea pot să vă spun că suntem optimiști și ne interesează să dezbatem pe marginea acestei teme. Câteva comentarii foarte pe scurt referitor la îngrijorarea domnului Coffin, care este corectă într-o oarecare măsură, pentru că prin acest instrument nu se pot rezolva toate problemele, dar acesta este un element într-o serie de elemente pe care va trebui să le utilizăm pentru a rezolva problemele financiare pe care le avem. Și în special atunci când se subliniază faptul că nu trebuie să eludăm rolul unei bănci de investiții, rolul BEI este acela de a face investiții și trebuie să impună niște restricții în legătură cu ce se poate face. Iar felul în care s-a făcut această prezentare este unul foarte inteligent și ne permite o utilizare a băncii de investiții la un nivel foarte înalt pentru a putea colecta capitaluri pentru alte proiecte. Dimensiunea politică aici este aceea de a distribui fondurile care pot fi create. Vorbim de proiecte foarte mari, deci și de interese politice deosebit de mari. Și problema care se pune atunci este cum, unde și cine va lua deciziile atunci când va fi vorba de utilizarea acestor instrumente, pentru că aceasta ar putea cauza dezbateri de natură politică și chiar conflicte. De aceea dorim să fim foarte atenți la aceste aspecte. Iar Banca Europeană de Investiții utilizează instrumentele în vigoare și cred că nimeni nu are nimic împotriva felului în care se utilizează acestea, însă dacă este vorba de noile instrumente inovatoare, atunci se pune problema unde se va lua decizia, pentru că aici intervine factorul politic. Nu știu dacă domnul președinte a menționat deja acest aspect, ar fi foarte interesant de văzut. Deci, pe scurt, avem o atitudine pozitivă și ne interesează o discuție detaliată pe marginea acestei teme. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Elga, te rog. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc Băncii Europene de Investiții pentru prezentarea pe care a făcut-o. În general, sunt pentru acest instrument al um, obligațiunilor uh, pentru proiecte, pentru că știm cu, cu toții că această criză s-a manifestat foarte puternic, în special în zonele periferice ale Europei. Pe de altă parte, avem nevoie de investiții noi și durabile. De aceea trebuie să căutăm noi instrumente mai ambițioase care să fie în stare să uh, ne permită să facem investiții. Am însă și două întrebări în legătură cu monitorizarea, pentru că pentru mine nu era foarte clar care este uh, procentul de uh, granturi și de obligațiuni. Și o a doua întrebare, vreau să vă întreb cum vom asigura monitorizarea acestor instrumente în Aș dori un răspuns concret la aceste două întrebări. Vă mulțumesc. Richard, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc președintelui Maistat pentru prezentare. Și din partea grupului meu pot să vă asigur că avem o atitudine pozitivă față de munca dumneavoastră. Susținem în special principiul investițiilor în infrastructuri transfrontaliere și transeuropene. Multe din aceste proiecte ar putea fi uh, neatrăgătoare pentru investiții naționale sau private. Aceasta din cauza mărimii investiției sau din cauza factorului de risc implicat în acestea. Iată de ce acolo unde există un proiect cu consecințe pozitive pe termen lung, e nevoie și de o susținere a acestora însă aș vrea să înțeleg procesul prin care interesele contribuabililor sunt protejate. Și am două întrebări aici. În primul rând, cum se evaluează proiectele? Pentru că mă interesează calitatea cheltuielilor și cum se face o ierarhie a priorităților. Care este procesul prin care se evaluează calitatea cheltuielilor și cum se face ierarhia priorităților pentru investiții. Pe de altă parte, cum se protejează interesele contribuabililor europeni de uh, așa numitul uh, factor de risc uh, extrem de ridicat? Mulțumesc! Nu pot uh, să mă pronunț asupra răspunsului pe care îl poate da președintele Maistat, însă în principiu noi suntem cei care stabilim prioritățile. Uh, iar uh, după aceea discutăm între noi și vedem cum se pot finanța proiectele. Cel puțin așa s-a făcut până acum. E vorba aici de controlul democratic. Iurgen Clute, vă rog. Mulțumesc. În numele grupului meu aș vrea să fac și eu un comentariu. Noi am uh, pledat întotdeauna pentru euroobligațiuni iar în acest caz, ideea unor obligațiuni pentru proiecte mi se pare interesantă, dar nu pot să iau o decizie definitivă aici, în acest sens. Deci, proiectul în sine este interesant, va trebui să-l analizăm cu atenție și să vedem până la urmă care va fi poziția noastră finală. Însă, a priori, avem o atitudine pozitivă față de aceasta în legătură cu noile instrumente. Aș vrea să vorbesc aici de un alt aspect important în cadrul acestui, acestei dezbateri pe tema noilor instrumente financiare. Există persoane care se, își pun semne de întrebare în legătură cu procesul de monitorizare a fondurilor datoriilor publice. În regiunea mea, acest lucru se făcea în funcție de executarea fondurilor de către persoane care primeau finanțare din partea BEI. E vorba aici de procesul de control și va trebui să ținem cont de acest proces de monitorizare și control atunci când ne gândim la elaborarea unor noi instrumente financiare. Va fi nevoie de niște mecanisme de control foarte riguroase. Și un alt aspect important, în legătură cu țările terțe. Beiul este o bancă de investiții și există o anumită rivalitate cu Comisia. Bugetul uh, de la Comisie este cel dedicat ajutorului pentru dezvoltare pentru aceste țări. Și atunci ne putem pune întrebarea între compatibilitatea activităților BEI-ului în calitate de bancă de investiții și activitățile comisiei care se ocupă cu activitățile de ajutor pentru dezvoltare. Va trebui să revenim la acest punct atunci când vom avea dezbaterea în legătură cu noile instrumente de finanțare. Mulțumesc! Doamna Țavila. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă spun că este un raport excelent și pot să vă spun că acesta a fost propus uh, cu câteva decenii în urmă de președintele de lor aceste obligațiuni pentru proiecte. Eu lucram în sectorul privat și am urmărit îndeaproape această propunere a președintelui de lor însă s-a pierdut undeva pe drumul uh, birocrației europene. Însă acum, în momente dificile, iată că acest proiect uh, reapare și, în principiu, este un instrument bun, dar există multe întrebări la care ar trebui să găsim un răspuns. Pentru că mă întreb dacă aceasta va mobiliza investitorii instituționali, așa cum arăta domnul Maistat. Și mă gândeam de ce să nu mobilizăm și investitorii privați, de ce doar cei la nivel instituțional? O a doua întrebare pe care vreau să vă adresez. Aceste obligațiuni depășesc domeniul de aplicare al fondurilor structurale și cine va iniția această propunere. În proiectele public-privat, uh, în parteneriatele public-privat, cineva este proprietarul. Cine este proprietarul în acest caz? Și pot să vă spun de asemenea că această idee ar trebui să se bazeze pe obligațiunile corporatiste. Avem deja experiență în acest domeniu și vreau să vă întreb dacă vedeți vreo asemănare între cele două și mă întreb dacă într-adevăr este un instrument inovator și util. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnule președinte, vă dau cuvântul pentru a răspunde. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președintă. Le mulțumesc parlamentarilor pentru întrebări. Voi pleca de la observația făcută de domnul Engel. E adevărat că sumele pot părea uriașe, însă să nu uităm că o bună parte dintre aceste investiții pot fi finanțate de către sectorul privat, pentru că sunt suficient de rentabile, mai ales în sectorul energiei. Majoritatea investițiilor pot fi finanțate de marile societăți de distribuție și de producție a energiei, care au acces la piața de capitaluri. Însă, după cum spunea și domnul Calfin, un instrument ca acesta, obligațiunile pentru proiecte, nu vizează decât un anumit tip de proiecte, proiectele care se află într-o zonă intermediară. Trebuie să fie vorba de proiecte care generează suficiente venituri pentru a asigura plata um, creditelor aferente proiecte suficient de rentabile, însă care sunt prea riscante pentru ca obligațiunile emise de societățile de proiecte să primească o notă suficient de mare încât să fie cumpara, cumpărate de către investitorii investiționali care sunt în cea mai mare parte investitori privați, fonduri de pensii, companii de asigurări aceste instituții caută plasamente pe termen lung de bună calitate. Ideea aceasta nu este că obligațiunea de proiecte ar permite finanțarea tuturor proiectelor, însă atunci când este vorba despre proiecte care generează suficiente venituri, o autostradă, de exemplu, cu taxă, dacă taxa permite plata, rambursarea datoriei, ei bine, acest tip de proiect poate să fie finanțat din acest instrument. Revin la întrebarea doamnei Trupel, care este cât se poate de pertinentă. Este vorba despre proiecte de o anumită dimensiune. Finanțăm o societate de proiecte. Societatea aceasta de proiecte poate fi privată, publică, mixtă, E vorba despre societatea care realizează infrastructura. Societatea aceasta trebuie să aibă la rândul ei un capital. Comisia și BEI intervine pe tranșa subordonată, societatea emite obligațiunile senior, acele obligațiuni de proiecte care sunt cumpărate de investitori instituționali. Nu există o proporție fixă, însă pentru un proiect de 100 de miliarde de euro, proiectul costă 100 de miliarde de euro, ei bine, pentru un astfel de proiect e nevoie de un capital de 20 de milioane. Comisia și BEI pot veni cu o tranșă subordonată de circa 20 de milioane și, în mod normal, în felul acesta 60 de milioane ar putea fi uh, bani plasați de investitorii institu instituționali. În felul acesta se face distinția între diferitele tranșe și între datoria subordonată și datoria senior. În exemplul meu, tranșa subordonată și tranșa uh, senior fac obiectul unor decizii luate de comisie. Comisia se angajează să garantează, să-și garanteze tranșa până la o sumă de 10 milioane sau 15 milioane. Într-o altă formulă, comisia acordă o first loss uh, guarantee și BEI uh, preia riscul rezidual. Există mai multe formule posibile, însă ceea ce este clar este că de la bun început se va ști care este costul maxim pentru bugetul european. Dacă lucrurile merg bine, costul va fi mult mai mic, însă în orice caz costul maxim pentru bugetul european va fi limitat de la bun început. E clar că nu toate proiectele pot fi finanțate astfel. Domnul Ashworth a întrebat cum anume sunt evaluate proiectele. Vom uh, folosi criteriile obișnuite, care sunt de trei tipuri. În primul rând, trebuie să fie un proiect care contribuie la realizarea unui obiectiv al Uniunii Europene. Nu finanțăm orice proiect de transport dăm prioritate proiectelor care au fost recunoscute de către Consiliu și de către Parlament ca fiind proiecte prioritare. E criteriul eligibilității, așa cum îi spunem noi în jargonul nostru. Apoi, analizăm aspectele tehnic, economic și financiar pentru a vedea dacă este un proiect viabil, un proiect solid, care va genera suficiente venituri pentru a permite rambursarea datoriei. Și a treia categorie de criterii, criteriile de mediu și sociale. Promotorii acestor proiecte trebuie să se angajeze să respecte normele europene în uh, domeniul social și în domeniul mediului înconjurător. Dacă sunt respectate aceste trei criterii, putem supune proiectele la decizia Consiliului de Administrație al BEI și uh, putem supune Comisiei pentru că e vorba despre un proces de codecizie cu privire la utilizarea acestui instrument comun. Banii contribuabililor nu sunt, deci, utilizați automat. Sunt utilizați prin intermediul bugetului european pentru a se face această contribuție limitată, contribuție plafonată, care vine sub forma unei garanții acordate de Uniunea Europeană. Banii contribuabililor nu sunt niciodată, nu depășesc niciodată suma hotărâtă de Parlament în exercitarea funcției sale bugetare. Există un plafon și dacă lucrurile merg bine, se va folosi chiar o sumă mai mică, pentru că în marea majoritate a cazurilor o bună parte din bani vor reveni în bugetul european pentru că nu se va apela la garanție. S-a ridicat aici, pe bună dreptate, problema monitorizării. Sigur că proiectele trebuie urmărite, însă când e vorba de, cum e vorba despre proiecte de o anumită dimensiune, uh, și cu asta răspund și doamnei Trupel, nu există intermediar financiar. Am discutat deja în Parlamentul European despre asta. Când trebuie să trecem prin intermediari financiari, se pune întotdeauna problema controlării utilizării finale a fondurilor. E clar că s-au făcut progrese în această privință, însă, prin natura lucrurilor, rămâne un proces dificil. Aici e vorba însă de proiecte de dimensiuni mai mari și sunt finanțate direct. Nu se trece prin intermediar și, ca atare, e mult mai ușor de controlat utilizarea fondurilor. Și în contractele de finanțare există obliga obliga obligații foarte clare uh, de raportare cu privire la utilizarea fondurilor. Cred că am uh, dat în felul acesta răspunsuri uh, la întrebările puse de parlamentar. Mulțumesc. Cred că multe lucruri sunt mult mai clare acum. Aș vrea să știu dacă mai aveți întrebări pentru domnul Maistat. Uh, da, mulțumesc, domnule președinte. Am luat notă de ce ați spus despre proiectele pilot de cercetare, IMM-uri și infrastructură de transport și uh, legăturile dintre BEI și bugetul european. Mă bucur că vi se pare că ce am făcut până acum este pozitiv și că evoluțiile sunt pozitive. Ați uh, vorbit pentru extinderea acestor mecanisme. Sigur că resursele dumneavoastră financiare nu sunt infinite și date fiind evoluțiile actuale, se va discuta despre cum anume activitățile BEI din state terțe pot fi continuate și cum pot fi prelungite. Am discutat despre cifre în domeniul infrastructurii de transport, în domeniul rețelelor de energie. Am constatat ce volume sunt necesare pentru aceste infrastructuri Ați spus că trebuie să strângem bani în primul rând din sectorul privat, însă sunt domenii în care trebuie să fie folosiți bani publici. BEI trebuie să acționeze în primul rând, pentru că altfel uh, nu va investi nimeni, pentru că nu sunt profituri suficiente. Aș vrea să știu ce fonduri vă mai trebuie de la buget, cam ce sume vă trebuie pentru aceste proiecte de infrastructură. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu înțeleg această chestiune a celor 3.000 de miliarde de euro. Această sumă este dincolo de puterea mea de înțelegere. Nu Însă, în schimb, știu foarte multe despre agricultură și despre economia rurală și îmi place proiectul Jeremy, care a funcționat foarte bine în politica regională. De ce nu încercăm să găsim un sistem similar în cadrul bugetului PAC? În acest moment e este foarte necesar să se investească în domeniul mediului. De asemenea, trebuie să sporim randamentul producției europene. Suntem acum pe planetă 7 miliarde de locuitori, în curând se va ajunge la 9 miliarde. Deci, poate că ar fi bine să găsim un fond similar cu Jeremy pentru agricultură. Să-i spunem, poate, uh, Jericho, tot să fie tot cu litera J. Vorbim tot timpul despre subvenții, de parcă agricultura nu ar aduce niciun fel de profit. Și nu trebuie să fie așa, neapărat. avem nevoie de investiții. Avem nevoie de investiții și cred că agricultorii se vor simți mult mai liberi dacă vor avea acces la credite și nu doar la subvenții foarte limitate. Vă mulțumesc. Isabel. Isabel. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte Bey, pentru prezentare. Aș dori să revin la unul dintre elementele de răspuns pe care le-ați prezentat în legătură cu aceste noi proiecte de investiții comune. Pentru că ați spus că acestea trebuie să fie rentabile într-o oarecare măsură, dar să și poată atrage finanțare privată. Ați vorbit despre asigurători și despre fondurile de pensii. Asigurările și fondurile de pensii nu garantează nici uh, calitatea investițiilor și nici lipsa unui conflict de interese. Și nu se va ajunge oare la un conflict de interese între aceste proiecte finanțate privat și micile proiecte de microeconomie? Nu există oare un conflict între cele două? Noi stabilim priorități aici la Parlament și la Comisie și după aceea finanțarea privată va duce la niște opțiuni pe care noi poate nu le vom mai putea face în a doua parte a arbitrării. Și aici aș vrea să pun o întrebare legată de monitorizare și de conflictul de interese sau riscul de conflict între prioritățile stabilite de noi și de investitorii privați pe de, cea, de cealaltă parte, care au poate așteptări diferite de ale noastre. Și aici am multe semne de întrebare despre modul de funcționare. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. A, și eu mă întrebam cum anume se poate face evaluarea politică a acestor proiecte, cum ne putem asigura pentru că sigur că va fi o, finanța, o evaluare financiară a acestor proiecte, eu aș vrea să aibă loc și una politică, Gărân. Mulțumesc că și eu mă gândeam la ceva cu câtva timp în urmă. Am citit raportul Vim Cox pe revizuirea la jumătate de parcurs a strategiei de la Lisabona. Tim Cox a condus un grup care a evaluat strategia de la Lisabona și una dintre cele mai importante părți ale analizei a fost că Europa este în urmă, prin comparație cu Statele Unite și cu alte părți ale lumii, este pentru că se fac foarte puține investiții în economia europeană. Avem cel mai mic nivel de investiții. Și aveam atunci și situația acum s-a înrăutățit. Am văzut niște cifre noi recent și se pare că la începutul anului 2000 aveam un nivel de investiții publice în Europa de 2,5% uh, din PIB și în 2015 se uh, estimează că se va ajunge la 1,5%, ceea ce reprezintă o cădere dezastroasă a investițiilor publice. Și este evident că aceasta este problema cea mai importantă pe care trebuie să o rezolvăm. Trebuie să ridicăm nivelul de investiții în Uniunea Europeană. Sigur că e vorba de investiții de calitate, dar trebuie să ridicăm nivelul. Și cum să facem? Statele membre nu pot să acționeze din cauza deficitelor bugetare și nu vor nici să lase Uniunea Europeană să acționeze, pentru că atunci nu vor mai putea să combată extinderea bugetului european. Și cum să procedăm atunci? Prin instrumente financiare inovatoare, da, dar cum facem ca să vindem această idee statelor membre și actorilor de pe piață? Am încercat prin planurile de uh, parteneriat public-privat, de exemplu pentru Galileo, care a fost un eșec total. Trebuie să-i convingem. Sigur că există și probleme. Unele state membre spun că acesta e doar un mod de a mări bugetul european pe ușa din spate, pe ascuns. Și noi avem probleme de transparență, universalitate, responsabilitate și nu ne place nici nouă că apar tot felul de instrumente diferite în afara bugetului UE. Și noi preferăm responsabilitatea și metoda pe care o avem acum cu cele două brațe ale autorității bugetare și cu transparența, etc. Deci cum rezolvăm aceste probleme? Ce avantaje au statele membre? Trebuie să dovedim că există aceste avantaje. Ați putea, domnule Mașat, să ne dați câteva idei? Ja. Da? Doamna Michi. Answer, Mr. President, on my question. Mulțumesc. N-am primit un răspuns din partea președintelui la întrebarea mea. Aceste proiecte merg dincolo de proiectele care sunt acoperite de fondurile structurale sau nu? Pentru că fondurile regionale, fondurile uh, structurale, de coeziune, toate acestea le cunoaștem deja. Deci, ce nu este acoperit de aceste fonduri, va fi acoperit de aceste noi obligațiuni sau nu? Va fi, de exemplu, posibilă o combinare între cele două, între fondurile structurale și aceste obligațiuni pentru proiecte? Nu mi-ați răspuns la întrebare și v-aș ruga să o faceți. Vă mulțumesc. Herr Präsident, Ihre Antwortrunde. Domnule președinte, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea în primul rând să spun domnului Băge că vorbim aici despre proiecte din interiorul Uniunii Europene și BEI-ul, într-adevăr, este destul de pregătită pentru a asigura finanțarea proiectelor, printre altele și prin acest sistem de obligațiuni pentru proiecte, însă aceasta se referă doar la un număr limitat de proiecte. Vom continua să finanțăm infrastructurile europene cu uh, instrumentele de care dispunem la ora actuală. Și nu avem nevoie de resurse umane suplimentare pentru a face acest lucru. Am demonstrat deja că suntem în stare să creștem volumul finanțărilor noastre pentru a răspunde crizei. Am recrutat, este adevărat, personal pentru a face această creștere, dar putem uh, să asigurăm finanțarea infrastructurilor cu personalul pe care îl avem la ora actuală. Însă cu totul altceva este dacă ni se cere să facem mai mult sau și mai mult dacă ni se cere să mergem și în afara Uniunii Europene. Este totuși o altă dezbatere aici. În interiorul Uniunii Europene putem face ceea ce ni se cere cu personalul pe care îl avem acum. Pentru doamna Polsen, din păcate, nu pot să vă răspund la întrebarea dumneavoastră referitoare la agricultură, pentru că noi nu putem interveni în sectorul agricol. Atâta timp cât există o politică agricolă comună, BEI-ul nu poate interveni în acest domeniu. Acesta este răspunsul clasic pe care îl cunoaștem foarte bine, deci n-am nimic altceva de adăugat. Pentru doamna Zavela, într-adevăr, ne-am putea gândi la o posibilă combinare a acestor obligațiuni cu fondurile structurale. Acest lucru se întâmplă, de exemplu, la programele, programele de tip 3G, de exemplu uh, Jaspers, care combină fondurile structurale cu resursele BEI, de asemenea programul Jeremy, care este un program destinat IMM-urilor și care constă în transformarea fondurilor structurale în mijloace de finanțare a IMM-urilor și, de asemenea, programul Jessica în domeniul uh, reurbanizării. Deci există astfel de exemple în care se combină fondurile structurale cu intervenții ale BEI-ului. Și, într-adevăr, ne-am putea gândi la astfel de instrumente pe viitor, astfel încât intervenția Comisiei într-un proiect, cum ar fi cel al obligațiunilor pentru proiecte, se poată face în cadrul unui program aprobat prin fondurile structurale și finanțat prin fondurile structurale ale statului membru afectat. Deci noi în acest sens suntem deschiși și ar putea fi o modalitate de a utiliza fondurile structurale care să le ofere un uh, efect și mai mare. Doamna Duran a pus o întrebare foarte pertinentă în legătură cu calitatea investițiilor. Tocmai de aceea am insistat și eu asupra faptului că, în primul rând, e nevoie de un proiect care să contribuie la realizarea priorităților UE avem nevoie de indicații foarte clare din partea Parlamentului și a Consiliului. Acest lucru se întâmplă, de exemplu, pentru rețelele transeuropene de transport. Dacă e vorba de un proiect care se află pe lista proiectelor acceptate de Consiliu și de Parlament, atunci noi știm că acel proiect poate fi finanțat de noi pentru că el răspunde obiectivelor prioritare. Nu întotdeauna e atât de clar există proiecte cu obiective mai puțin clare, dar într-adevăr de fiecare dată ne punem întrebarea dacă proiectul este eligibil sau nu. Iar în faza următoare trebuie verificat dacă acel proiect este de calitate sau nu. Și cei care uh, se înregistrează la aceste obligațiuni pentru proiect nu sunt cei care stabilesc această calitate, nu. Acesta este rolul uh, bărcii europene de investiții, anume acela de a verifica calitatea tehnică și financiară a acestor proiecte. Investitorul are tot interesul ca BEI-ul să facă această evaluare, pentru că BEI-ul are expertiză în acest domeniu de evaluare a proiectelor de infrastructură. Deci acel control al calității va fi făcut de Banca Europeană de Investiții și nu de către investitorii instituționali. În concluzie, nu pot uh, să vă spun decât că sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Farm cu atâta convingere. Într-adevăr, este adevărat pentru strategia de la Lisabona, de asemenea adevărat pentru strategia 2020. Dacă Europa dorește să-și mențină rolul în economia mondială, trebuie să facă investiții în acele domenii de viitor, în special în domeniile cercetării, al inovării, pentru că acestea sunt elemente cruciale pentru viitorul nostru și trebuie să găsim mijloacele necesare și aceasta în ciuda constrângerilor bugetare pentru a face investițiile necesare în aceste domenii de viitor. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, Banca Europeană de Investiții este solicitată de multe ori și noi ne-am dorit să putem finanța toate aceste proiecte, însă în același timp e clar că avem nevoie și de o atitudine pedagogică față de statele membre. Bineînțeles că vom reveni la această temă pe viitor, va trebui să convingem statele membre de faptul că aceasta este soluția cea mai bună și în încheiere am să dau cuvântul raportorului. Salvador, de rog. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc de asemenea domnului Maistat pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o. În cadrul întâlnirilor pe care le-am avut în cadrul comisiei noastre, am văzut că limitele bugetului comunitar și nevoile deosebit de mari pe care le-au manifestat direcțiile generale ale Comisiei Europene în ceea ce privește finanțările necesare pentru a pune în practică politicile comunitare sunt foarte clare. Există un decalaj și bugetul actual al Uniunii nu este suficient pentru a acoperi toate aceste cheltuieli. Iată de ce toți acei comisari care au venit aici în fața comisiei noastre au subliniat importanța deosebită a rolului Băncii Europene de Investiții pe viitor, în special prin intermediul acestor noi instrumente financiare inovatoare. Prezentarea făcută de domnul Maistat și reacțiile pe care le-am ascultat în sală din partea colegilor ne arată, în primul rând, că ar trebui să stabilim prin aceste instrumente financiare comune care este riscul care trebuie asumat de bugetul comunitar și care este randamentul pe care îl așteptăm. Aceasta este o responsabilitate deosebită a bugetului comunitar în cadrul acestor instrumente financiare și această responsabilitate trebuie stabilită cu anterioritate. Pe de altă parte, știu că nu e momentul aici, dar ar fi interesant de văzut, înainte de a încheia lucrările comisiei noastre, să vedem care este volumul cheltuielilor incluse în aceste noi instrumente financiare. E clar că nu vom putea face o propunere cifrată pentru următoarea perspectivă financiară, dar ar fi interesant de văzut în ce măsură s-ar putea implica BEI-ul în cadrul acestor noi instrumente financiare și în special în cadrul acestor obligațiuni pentru proiecte. Și vreau să vă reamintesc acea cifră pe care am prezentat-o la început. BEI-ul se implică la ora actuală în politicile comunitare cu 80 de miliarde de euro anual. Aceasta reprezintă două treimi din bugetul anual european în ceea ce privește creditele de plată. Pe de altă parte, repet ceea ce am spus la început, acel uh, efect de multiplicare a rezultatelor obținute prin investițiile europene este de 5%. Acum ne aflăm doar la nivelul de 1%, deci va trebui să facem o mai mare mobilizare, să atragem Banca Europeană de Investiții prin aceste noi instrumente și prin obligațiunile pentru proiecte pentru a face acest uh, pas calitativ. Este adevărat, așa cum au arătat unii colegi, este importantă transparența și controlul democratic Domnul comisar a spus de asemenea că trebuie să se vadă cu claritate cine are rolul de control, fie că e vorba de Parlament sau de Consiliul European, atât pentru definirea proiectelor, nu neapărat pentru adoptarea acestor proiecte, pentru că aici intervin criterii de natură tehnică, unde se va pronunța BEI-ul, dar e vorba și de acel control democratic de care avem nevoie. E vorba aici de utilizarea bugetului comunitar în calitate de garanție și probabil că în următoarele luni vom uh, face câteva progrese în această dezbatere. De asemenea, am văzut cu claritate care sunt criteriile de elegibilitate ale acestor proiecte. În primul rând, ele trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor europene. E vorba aici de strategia 2020 și de politica uh, stabilită în strategia de la Lisabona Așa cum au arătat alți colegi, e vorba și de proiectele implicate în fondurile structurale. Pe de altă parte, e vorba de proiecte uh, viabile din punct de vedere financiar și să îndeplinească niște criterii sociale și de mediu absolut necesare. În acest sens, uh, Parlamentul susține toate aceste criterii elaborate. Iată deci, uh, doamna președinte, concluziile pe care le putem trage în urma acestei dezbateri și la Comisia SURE putem spune că valorăm în mod pozitiv prezentarea acestor proiecte. A sosit momentul să oferim bugetului comunitar acea dimensiune care îi lipsește în ziua de astăzi, tocmai pentru a face față tuturor angajamentelor pe care ni le luăm în multe domenii și mulțumim de asemenea și domnului Maistat pentru participarea activă din partea Băncii Europene de Investiții, pentru că fără participarea BEI-ului n-am putea avea niște perspective financiare bune pe viitor. Vă mulțumesc! Um, mulțumesc foarte mult! Cred că am primit astăzi în răspunsuri la întrebările pe care le-am pus, răspunsuri care ne vor fi foarte utile. La reuniunile comisiei noastre, Banca Europeană de Investiții este de altfel întotdeauna reprezentată, urmărește dezbaterile. Astăzi a fost prezent chiar președintele BEI și îi mulțumim foarte mult pentru că a acceptat să vină și să răspundă la întrebările noastre. Sper că aceste obligațiuni pentru proiecte vor avea succes. În orice caz, m-am convins încă o dată de un lucru și anume că Banca Europeană de Investiții trebuie să sprijine aceste proiecte europene pentru că metoda comunitară care trebuie pusă pe primul plan. Dacă nu sunt alte întrebări, îi mulțumesc președintelui Bay. Mulțumesc tuturor colegilor care au rămas până acum și dacă nu există observații la punctul diverse, vă urez o seară excelentă și ne revedem la următoarea reuniune la Strasburg, joi dimineață. Până atunci, o săptămână bună!